puțin dură față de asistenți și consilieri. Bine ați venit la reuniune, la această primă reuniune a Comisiei AFCO după pauza de vară, după vacanța de vară și o să începem cu o informație și anume că reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Punctul 1 pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi pe care v-am distribuit-o pe 27 august 2015. Am adus modificări ordinii de zi. Domnul Paolo Orangel, raportorul de la punctul 8, avizul pe raportul ECON în ceea ce privește rolul UE în cadrul instituțiilor internaționale este amânat pentru următoarea reuniune pentru că domnul Rangel nu ni s-a putut alătura. Vă propun de asemenea și aici e nevoie să dăm dovadă de disciplină, să votăm pe cele două propuneri, care ar trebui să fie foarte scurt, punctele 6 și 7, imediat după comunicările președintelui. Dacă nu se opune nimeni, exact asta o să facem. Dacă sunteți de acord, deci vom considera ordinea de zi adoptată cu aceste modificări. Nu Văd că nu sunt comentarii. La punctul 2, de pe ordinea de zi, comunicările președintelui, vreau să vă spun că avem o reuniune extraordinară a comisiei noastre pe 28 septembrie după amiaza, pentru că vrem să fim pregătiți pentru votul din uh, cea de-a doua plenară din octombrie în ceea ce privește reforma legislației europene și pentru asta trebuie ca până la finele lui septembrie să adoptăm propunerea la nivel de comitet. Și Guy uh, va veni să ne informeze cu privire la starea lucrurilor în ceea ce privește negocierile acordului interinstituțional. Cred că tot ce pot să spun este că ne sperăm că va reuși să ni se alăture. Apoi, în ceea ce privește recomandările coordonatorilor, o să vă informez mai târziu, ca să nu pierdem timpul acum, și trecem la punctul 4, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 5 mai și al celei din 26 mai, pe care um, le-ați primit și dacă nu se opune nimeni, le considerăm uh, aprobate până la finele reuniunii de astăzi. Bun, trecem acum la punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi. Aici avem vot și înainte să începem votul o să dau cuvântul pentru interpretarea articolului 132 lui Richard Corbett, raportorul. Mulțumesc. Aveți textul asupra căruia am căzut de acord în grupul de lucru în ceea ce privește regulamentul de procedură. Toată lumea a fost de acord pentru că avem de-a face cu o situație dramatică în ceea ce privește fezabilitatea acestui sistem. Nu o să redeschidem discuția pe fond, însă înțeleg că de la reuniunea respectivă există grupuri politice care consideră că această interpretare merge puțin prea departe, mai ales um, a doua parte a sa. Unde uh, se introduc noi cerințe, nu doar se interpretează articolele actuale, după părerea lor. M-am consultat cu coordonatorii grupurilor care mi-au spus că au probleme de felul acesta și cu acordul lor am formulat o sugestie și anume să renunțăm la a doua parte a acestei interpretări și interpretarea articolului să se restricționeze la primele două teze. Deci, strict interpretăm ce înseamnă by way of exception. Și spunem că excepția nu poate să uh, fie mai consistentă decât regula, ceea ce e destul de logic. Dacă regula este 5, nu putem, prin excepție, să avem 6. Și dacă ne limităm doar la aceste prime două teze și renunțăm la uh, a doua parte a acestui paragraf, la ultima teză, înțeleg că toată lumea poate fi de acord, sau dacă nu toată lumea, oricum o mare majoritate. Mulțumesc că există comentarii pe acest punct. În ceea ce privește 191, nu avem niciun comentariu, deci putem trece la vot. Da? Dacă sunteți de acord, haideți să votăm. Votăm cu ridicarea mâinii. Cred că va merge foarte bine și așa, sper să pot calcula. Deci cine este pentru interpretarea articolului 130, vă rog, ridicați mâna. Cine se opune? Abțineri? o abținere. Deci se adoptă. Interpretarea articolului 191, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu. Sunt abțineri, deci se consideră adoptat. Bun. Iată că suntem cu 4 minute înainte de timpul alocat. so I, I have it already. So I'd like to, to move to point five. Trecem la punctul 5 acum de pe ordinea de zi. Aici avem o discuție referitoare la renegocierea raportului constituțional al Regatului Unit cu Uniunea Europeană, implicațiile acestui proces și Aș vrea, dacă îmi permiteți, să încep cu un comentariu personal de două minute. Putem spune că mulți dintre cei care se află în sală consideră în momentul de față că în următoarele luni și în următorii ani uh, Uniunea Europeană va cunoaște o serie de reforme, reforma zonei euro în special, care va fi aprofundată. De asemenea, Cred că suntem cu toții de acord, sau majoritatea, că vor apărea și alte fenomene uh, de tipul uh, crizei cu migrații, criza din Rusia și așa mai departe, procese care, evident, vor duce la schimbarea politicilor europene și la consolidarea uh, rolului jucat de Uniunea Europeană sau acțiunile la nivel european. În același timp, elitele politice uh, britanice, care iau în considerare această posibilă evoluție a integrării europene, doresc să protejeze regatul unit sau societatea britanică uh, față de o posibilă integrare aprofundată a Uniunii Europene. Primul ministru britanic a discutat, discută deja de ceva vreme cu statele membre de câteva luni și explică modalitatea prin care Uniunea Europeană poate să păstreze Regatul Unit în, cu condiții revizuite. Există teoria celor patru coșuri, dar nu este deloc clară. Nu este clar care va fi nivelul de deschidere al statelor membre față de așteptările britanice între octombrie și decembrie. E dificil de spus acum. Surprinzător de asemenea este faptul că există această revizuire organizată de Regatul Unit cu 2-3 ani în urmă, revizuirea împărțirii competențelor între UE și Regatul Unit pentru a spune dacă această distribuție, această împărțire a competențelor este cea potrivită. Și rezultatele acestei revizuiri sunt oarecum trecute cu vederea în dezbaterile care au loc în Regatul Unit, dintr-un motiv sau altul. Aș vrea să subliniem totuși noi în Parlamentul European că, după părerea noastră, Uniunea Europeană și politicile sale uh, au trecut prin uh, reforme importante în, ultima, în ultimul deceniu. Vorbim aici despre reforme profunde, uh, unele dintre ele cu un impact puternic asupra Regatului Unit și e destul de deranjant uh, pentru noi toți să auzim elitele politice care afirmă exact opusul nu e un lucru cu care să putem fi de acord. Mă gândesc că în următoarele luni vor avea loc discuții destul de importante, că sensibilitatea politică a chestiunii se va uh, acutiza. Președintele Parlamentului European a ascultat pe domnul Giver Hofstadt, liderul grupului liberal, a invitat și pe domnul Cameron să participe la plenar a Parlamentului European și Iată că lansăm o discuție cu cei mai buni experți în domeniu, discuție ce va continua. Uh, avem alături de noi, l-am invitat pe profesorul de bită, unul dintre experți, care nu ni s-a putut uh, alătura Însă îl avem alături de pe Charles Grant, care este directorul al Centrului pentru Reforma Europeană de ceva vreme și care are o carieră îndelungată ca european. A fost adesea prezent de această parte a canalului Mânecii și avem un al doilea expert, domnul Jean-Claude Piris, cunoscut de noi toți, și nu cred că exagerez când spun că de 20 de ani uh, sunteți în jurul instituțiilor europene, șef al serviciului juridic, al Consiliului. Cred că v-ați ocupat de tratate, începând cu Maastricht și așa mai departe. Deci, iată, deci, oameni care cunosc uh, foarte îndeaproape toate aceste chestiuni, de aceea sper să avem o discuție interesantă. Nu știu cum să dau cuvântul pentru început. Giefer Hofstadt iată, uh, care a stat la baza acestei invitații către Camerun și-a exprimat dorința să vorbească. Ghi, te văd. Îți dau cuvântul dacă nimeni nu se opune. Mulțumesc echipei AFCO pentru organizarea acestei dezbateri extrem de importante. Nu pot decât să repet cele spuse de dumneavoastră, doamnă președinte, și anume că azi dimineața conferința președinților a hotărât să-l invite pe domnul Cameron în Parlamentul European. Domnul Schulz uh, va contacta biroul primului ministru în această după-amiază pentru a vedea cum se poate face acest lucru și dacă acceptă invitația să vedem când uh, urmează să ne viziteze și care este formatul în care se vor desfășura discuțiile aspecte foarte importante, după părerea mea, pentru că toate discuțiile referitoare la cererile Regatului Unit uh, nu pot să aibă loc uh, în spatele ușilor închise. E nevoie să acționăm în mod transparent și cel mai bine este să-l invităm pe prim-ministru în Parlamentul European și uh, în acest caz AFCO are un rol cheie de jucat. Împreună trebuie să vedem cum putem acționa uh, și, sigur, serviciile președintelui ne vor uh, informa dacă prim-ministrul uh, britanic a acceptat invitația și cum urmează să fie organizate lucrurile. Acestea fiind spuse, am mai vorbit în AFCO cu privire la raportul la care lucrăm raport cu doamna Brock și domnul Breso, dom, doamna Breso și domnul Brock, um, este unul dintre aspectele cheie din raport, cum trecem dincolo de tratate, întrebarea fundamentală fiind câte uh, excepții poți să, uh, să cer și să continui să fii membru al Uniunii Europene și care este adevărata solicitare care vine din partea Regatului Unit. E dificil să înțelegi acest lucru până la urmă pentru că lucrurile se schimbă, evoluează. Poate că alții ne pot prezenta punctele lor de vedere pe acest subiect. Însă, important în primul rând este să înțelegem în ce constau concret aceste solicitări și deci acesta este motivul pentru care conferința președinților a considerat că este esențial să-l invităm pe prim-ministrul britanic în Parlamentul European pentru a înceca până la urmă mm, ce sunt cu adevărat toate aceste solicitări din partea britanicilor. Și o ultimă observație din partea mea referitoare la libera circulație pe piața muncii. Mă preocupă faptul că discuția aceasta se amestecă oarecum cu criza refugiaților pe care o traversăm în prezent. Se creează un fel de topitorie în care amestecăm totul. Se cere reinterpretarea liberei circulații pe piața muncii, eu cred că Regatul Unit uh, poate face lucruri să-și, pentru a-și consolida sistemul național, pentru a evita escaladarea problemelor, iar criza refugianților și migraților este altă treabă, pentru că uh, nu vrem să ajungem la stația în care libera circulație pe piața muncii este privită la același nivel cu criza refugiaților și migranților, fiindcă nu e deloc așa. Situația este destul de îngrijorătoare și am vrut să vă aduc și dumneavoastră la cunoștință preocupările mele pe acest subiect. Mă bucur că domnul Piris este aici și vreau să-i ascult uh, punctul de vedere pentru că întotdeauna este bine pregătit uh, și susține poziția Consiliului, una foarte interesantă. Mulțumesc, Ghi. Charles, ai cuvântul. Thank you very much, Danuta. Um... Mulțumesc foarte mult. Eu cred că ți s-a transmis uh, scurtul document pe care l-am redactat. Nu am să-i dau citire acum pentru că pierd prea mult timp și este plictisitor, dar am câteva observații preliminare și putem să identificăm cam 10 probleme pe care le-am menționat în document. Uh, înțelegerea pe care o la care țintește Cameron, uh, eu cred că nu va fi un opt-out. Pentru că poate că cu excepția unor, uh, unui sau două elemente specific britanice, dar în rest nu cred că va fi opt-out. Uh, numai că Cameron încearcă să își uh, adune forțele, să-și uh, coalizeze prietenii politici ca să sprijine referendumul. Pentru că susține Cameron că um, aceste modificări pur și simplu vor revoluționa modul în care funcționează Uniunea Europeană. Aceste patru chestiuni legate de suveranitate și migrație uh, sunt subiecte care interesează foarte mult uh, opinia publică și nu sunt intelectualii cei care sprijină UKIP. În ultimul an, fluxul mare de migrație a depășit 600.000 de oameni, dar, ă, în general, cei din clasa de mijloc și intelectualii consideră că riscul pe care îl aduce migrația, îl aduc migranții pentru uh, sistemul public este unul real Cameron trebuie să aibă ceva la îndemână ca argument și bineînțeles că a subliniat uh, beneficiile beneficiile uh, la nivel intern. Dar este o mică problemă la nivel fiscal, pentru că apare elementul discriminării. Dar poate că există soluții la această problemă și uh, s-ar putea introduce ceea ce am numit uh, Universal Credit, credit universal, în sistemul nostru de asigurări sociale. Și dacă se aplică tuturor, atunci regula este că trebuie să fii rezident în Regatul Unit pentru timp de un anumit număr de ani ca să beneficiezi de acest uh, drept. și ar putea fi fezabilă această soluție. Pentru că trebuie să se accepte principiul uh, liberei circulații. Dar e adevărat că prin această soluție se poate influența numărul și se poate influența semnificativ numărul de migranți care vine în Regatul Unit. Și sistemul ar fi mai just, mai puțin abuziv fără să dezavantajeze acele persoane care au plătit ani de-a rândul și au plătit tot timpul contribuții la sistemul de asigurări sociale britanic. Și un alt element foarte important, relația dintre cei care vin și cei care pleacă. Cea mai mare problemă pentru sectorul afacerilor și pentru guvern și mulți alții o mare teamă că e posibil să se înceapă să se ia decizii care să țină mai mult de piața unică și de zona euro. Chiar înainte de vacanța de vară, când a avut loc uh, summitul privind criza din Grecia. Uh, s-a discutat despre uh, creditul acordat Greciei și zona euro astfel a putut interveni dar înțelegem că după fiascoul din 2011, uh, uh, Germania are o astfel de poziție că trebuie să rămână Grecia în zona euro. S-ar putea ajunge la un acord apropo de un articol care să spună că zona euro uh, nu poate să afecteze uh, piața unică și să existe o pârghie de uh, urgență, astfel încât țările din zona euro, dacă un stat non-euro non uh, afectează piața, atunci se poate apăsa această pârghie de frână de urgență uh, și să se poată lua măsuri. Nu știu care va fi soluția finală. Și la final vreau să vă spun câte ceva despre motivele despre care eu cred că se va obține foarte greu un da la votul despre care vorbim. Prima problemă pe care o văd eu este dinamica internă din Partidul Conservator. Dacă îl presează pe primul ministru și îl amenință că de avem un referendum acum, pentru că Cameron inițial n-a vrut niciun referendum, atunci s-ar putea ajunge la punctul în care Cameron nu va mai putea să îi mulțumească pe eurosceptici. Și asta va duce la o scindare și euroscepticii vor fi foarte supărați, evident. Și am văzut uh, că Boris Johnson în ultimele zile uh, vorbea despre un opt-out la nivel social. Eu cred însă că Cameron va trebui să uh, ofere ceva și euroscepticilor și să vină cu ceva nou numai că există riscul ca Partidul Conservator la nivel intern să-l aducă, prin presiunea internă, să-l aducă la acest punct. O altă problemă serioasă este impactul asupra coroanei britanice, asupra Iurii britanice. S-a declarat că nu se primesc refugiați din cei care uh, intră în Italia sau în Spania. Și așa avem o imagine foarte negativă. Dar problema refugiaților nu este identică cu problema migranților în general. Nu toți cei din Marea Britanie uh, au această opinie și chiar s-a anunțat că vor fi primite 10.000 de familii de refugiați. Așa că dacă avem această imagine negativă, ceilalți vor fi mai puțin dispuși să ne susțină și să ne ajută. În al treilea rând, la modul mai general, cred că multe state membre și multe instituții, chiar și instituția aceasta de față, nu văd consecințele pentru UE, oricare ar fi pachetul de reforme al lui Cameron, chestiuni uh, care țin de nivelul național, limitarea ajutoarelor pentru migranți. Uh, e posibil ca aceste, ca instituțiile să nu uh, sprijine britanicii. Și, în al patrulea rând, chestiunea migrației. Noile cifre ne arată că sunt uh, jumătate de milion de migranți care e, uh, intră în Regatul Unit în, într-un an și iată că ajungem și la punctul 5, la criza euro. Ori de câte ori are loc un summit de urgență, vorbim despre uh, discuția dintre germani și greci. Și uh, um, singurul parlamentar UKIP din Marea Britanie spunea că acest lucru are un impact asupra economiei. E adevărat că nu toată economia UE o duce rău. Mai există o problemă și anume campania de a menține, pentru a menține U, uh, Regatul Unit în UE. cei din sectorul investițiilor, Goldman Sachs și alte instituții uh, fac campanie în acest sens, pentru că așa funcționează sectorul lor. Dar există uh, riscul ca această campanie să nu fie foarte eficientă. Și a șaptea problemă la prima vedere, este o campanie care nu are argumente foarte solide dacă ieșim din, uh, din uh, Uniunea Europeană. Sigur că vom continua să avem schimburi comerciale cu UE. Și uh, sigur că piața liberă nu este aceeași cu piața unică nu e aceeași cu uh, uh zona euro, dar deja din acest moment, din momentul în care încep să explici oamenilor acest lucru, ai și pierdut adepți. Și se pune întrebarea dacă contribuția Regatului Unit, uh, care este de 10 miliarde uh, de lire anual, nu ar fi mai bine cheltuită dacă ar intra în sistemul de asigurări național. În plus, e mare agitație în Partidul Laburiștilor din anii 80. Um, laburiștii au fost pro-europeni. Dar acest lucru a început să se schimbe în ultimul an, parțial din cauza poveștii cu Grecia și ostilitatea cu care uh, este tratat Tsipras de către UE. Și cu siguranță că printre laburiști vor fi acei care vor să uh, fie de partea corectă, justă, din punct de vedere moral. Dar Partidul Laborist în campanie va fi probabil uh, scindat de aceste disensiuni interne. Majoritatea votanților din partea lor sunt încă pro-europeni, dar, în fine, s-au schimbat lucrurile în ultimii 10 ani în țara mea. Sarcer spunea că UE trebuie să fie o, lucru foarte bun, minunat. Dar când Tony Blair și Brown au ajuns uh, pe miniștrii, n-au mai fost chiar atât de siguri. Și e posibil să existe o campanie împotriva a ceea ce numim Europa Socială. Informațiile mele sunt însă că Cameron nu o să intre foarte mult în această zonă socială. Și apoi sectorul afacerilor. Toți uh, reprezentanții antreprenorilor au spus că vor, au spus în trecut că vor să rămână în Uniunea Europeană, dar acum nu mai e așa. Marile afaceri vor să rămână în Uniunea Europeană, dar mulți uh, vor tăcea pentru că nu vor să îi supere pe furnizori, pe directori, pe uh, clienți. Uh, se tem de atacuri pe platformele sociale, așa că mai degrabă vor veni mai puține mesaje din partea acestora. Oricum, micile afaceri sunt ostile mediului european pentru că nu le place birocrația. În 1975 au apărut câteva cazuri similare, Wilson a decis atunci uh, să țină un referendum ca să mențină, să mențină pe laboriști într-o singură tabără, a venit la Bruxelles, a renegociat, a venit cu o hârtie care spune că care spunea că Regatul Unit a primit uh, uh, un, o înțelegere mai bună. Însă cetățenii l-au crezut fiindcă asta au vrut. Dar ce s-a schimbat acum față de 1975? Uh, um, nu mai există aceeași popularitate față de establishment, să spun așa. Nu există o atitudine uniformă față de apartenența la Uniunea Europeană. Deci dacă Cameron se întoarce și spune am schimbat cum funcționează Uniunea Europeană, nu va scăpa cu asta, pentru că va exista un mare, mare control din partea presei, din partea propriului partid și din partea altora. Ce vreau să spun cu asta? Nu va fi deloc ușor să câștigi un referendum în aceste condiții dacă instituții, precum cea dumneavoastră, uh, ne pot ajuta cu câteva legi, atunci foarte bine, ar putea fi util. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu voia să spuneți cumva să dăm mai puține legi și nu câteva? Următorul vorbitor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mă încântă faptul că pot să fiu aici. A trecut ceva vreme. Eu uh, nu reprezint uh, opinia Consiliului, așa cum a spus domnul Verhofstadt, am plecat de mult de la Consiliu și nu mi exprim decât părerea personală. Sunt de acord cu prezentarea lui Charles cu privire la riscurile diferite care există cu acest referendum în Regatul Unit. Asta nu înseamnă că nu trebuie să dăm dovadă de luciditate față de ceea ce se poate face și să acceptăm viziunea prezentată de Regatul Unit la un moment dat. Voi încerca să mă refer cât se poate de concret la ce am putea alege ca strategie. Cum ar putea începe domnul Cameron negocierile și cu ce scop principal? Există mai multe puncte de pornire, mai multe puncte posibile cu diferite șanse de succes, în opinia mea, și cu diferite probleme pentru Uniunea Europeană. Deci, uh, să vedem cum se poate ajunge în loc de uh, Brexit, deci ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, la un Brit-in la o mai bună integrare. E vorba de amendarea tratatului. Profesorul de WIT uh, a trimis un document către această comisie cu propunerea de a avea un statut de participare la piața internă și la aparatul de decizie comunitară, ca membru cu drepturi de pline, dar mai apoi să fie membru uh, doar parțial și să nu mai participe la alte politici, de exemplu, fonduri structurale, agricultură, politici sociale, politică externă și așa mai departe. Mai întâi câteva comentarii de procedură pentru această strategie. Obiectivul ar fi să propunem britanicilor să accepte la un referendum noul statut pentru Regatul Unit. Dar cum se poate ajunge la acest referendum fără a ști ce părere au celelalte state. E imposibil așa ceva, pentru că n-ai cum să fii sigur de ceea ce vor spune celelalte 27 de parlamente cu alte 27 de referendumuri. De fapt, e vorba mai degrabă de câteva referendum și mai multe ratificări parlamentare. liderii țărilor europene nu prea vor să recurgă la un nou tratat european pentru a forța uh, astfel traseul pentru o nouă problemă de natură internă. Deci, eu nu cred că va fi posibil să lansăm această procedură în statele membre fără a ști dacă britanicii vor accepta. De asemenea, termenul este foarte scurt. Și apoi, a întreba mai întâi ce părere au cetățenii britanici, fără a întreba pe ceilalți cetățeni europeni, va fi un lucru foarte dificil de realizat. Și apoi, cu privire la substanța acestui prim scenariu, vreau să vă spun care sunt problemele. În primul rând, vor uh, fi probleme de natură fundamentală, constituțională, în așa fel încât nu cred că instituțiile sau celelalte state membre vor putea accepta o asemenea arhitectură, care de fapt, uh, așa cum a spus domnul Verhofstadt, va fi pick and choose, uh, să alegi ceva după bunul plac. Fundamental va fi uh, afectată decizia ce se ia la nivel european. Pentru că alta va fi autonomia, va fi un stat, vor exista state membre cu drepturi de pline, cu drepturi parțiale și așa mai departe. Și apoi, dacă se acceptă un asemenea scenariu pentru Regatul Unit, bineînțeles că deschidem calea, uh, deschidem ușa unor terțe state, uh, Islanda, Norvegia, Elveția sau chiar și pentru state membre ale Uniunii Europene. Deci, cred că acest prim scenariu este pur și simplu nefezabil, nu are nicio șansă de succes. Trec acum la un al doilea scenariu, e vorba de repatrierea prerogativelor, așa cum uh, spunea Charles. Deci repatrierea prerogativelor tuturor cu o schimbare a tratatului. Pe procedură am exact aceleași uh, comentarii ca și uh, în cazul primului scenariu. Adică există obstacole mari. Apoi, în al doilea rând, din punct de vedere politic, acest lucru ar fi total nerealist. E vorba de libera circulație a persoanelor, egalitatea între cetățeni, și subiecte delicate din punct de vedere politic, cum ar fi Carta Socială. Toate aceste lucruri vor fi afectate, precum și reformele structurale. Și în al treilea rând, pe substanță, acest lucru va fi complet nenecesar. Se pare că până și Regatul Unit, așa cum ați spus noastră, doamnă președinte, are un raport stufos de vreo 3000 de pagini, iar concluzia acestuia este că partajarea puterii sau distribuirea puterii la ora actuală între Uniune și membrii săi este una bună. Trec acum la cel de-al treilea scenariu, care ar fi ca Regatul Unit să rămână ca membru al Uniunii Europene, obținând câteva schimbări în tratat care să ofere precizie tratatului pe aici pe acolo, lucru valabil pentru toate statele membre, sau să primească opt-out, derogări specifice pentru Regatul Unit. Printre aceste schimbări am putea menționa, și asta dincolo de pachetul la care s-a referit Charles, schimbarea a tot ceea ce înseamnă ECU, Ever Closer Union, o uniune din ce în ce mai apropiată. Uh, în al doilea rând, menținerea derogărilor. În al treilea rând, uh, conferirea de prerogative naționale parlamentelor în ceea ce privește subsidiaritatea la nivel comunitar prin legis conferită prin legislație și modificarea normelor europene în ceea ce privește egalitatea între cetățeni cu libera circulație. Personal, eu cred că primele trei subiecte uh, ar merita o amendare a tratatului, pentru că nu s-a prea înțeles ce înseamnă din punct de vedere juridic Ever Closer Union, o uniune din ce în ce mai aprofundată. Deci de ce să nu clarificăm acest lucru acum? În al doilea rând, lărgirea și consolidarea zonei euro va continua și pe viitor, după cum ați spus, doamnă președinte. Va fi necesar să Uh, consolidăm însă și situația statelor care nu au moneda euro. Și în al treilea rând, opinia mea personală este că parlamentele naționale trebuie să respecte mult mai bine subsidiaritatea. Subsidiaritatea este un concept politic, nu unul juridic. Și să îmbunătățim legitimitatea democratică a Uniunii Europene în același timp. Pe primele trei subiecte, chiar nu resping ideea amendării tratatului într-o bună zi, dar pe, de, pe cel de-al patrulea subiect o resping, fiindcă s-ar aduce atingerii unor aspecte constituționale de bază. Aici e vorba, de exemplu, de egalitatea între cetățeni. Revin acum la primele trei subiecte și nu cred că există șanse de succes pentru un asemenea scenariu în momentul de acum, nici măcar pentru primele trei subiecte. Orice tentativă de a amenda tratatul, în opinia mea, ar deschide dezbaterea cu privire la necesitatea de a îmbunătăți baza constituțională a zonei euro, dată fiind situația politică, ce nu, care nu permite la ora actuală să deschidem acest dosar foarte important, care oricum va trebui deschis într-o bună zi, orice revizie a tra- revizuire a tratatului va fi respinsă. Charles Grant a făcut uh, o propunere. Și avem aceeași judecată politică. Deci uh, nu credem că vom putea avea un tratat uh, pe repede înainte. Acest uh, obstacol însă ar putea fi trecut cu vederea de către Regatul Unit dacă se acceptă câteva compromisuri cu privire la amendarea tratatului pe viitor. Deja Financial Times a publicat un articol în acest sens. O promisiune rămâne o promisiune. Ne ținem de cuvânt. E o declarație politică cu impact? Și mai apare încă o sugestie. Profesorul Steve Pease eh, spunea că ar trebui ca promisiunea să fie transformată în ceva cu eh, caracter eh, juridic, cu caracter obligatoriu. Adică să facem ca o promisiune să aibă uh, forță în, în acest sens să se respecte articolul 48 și Constituția tuturor uh, statelor membre. Pentru că nu poți să îți asumi un angajament cu caracter uh, juridic pentru că mai apoi să nu respecti. De aceea decizia din 1992 cu privire la Danemarca, decizia din 2009 cu privire la Irlanda, să știți că le cunosc pe ambele foarte bine, deci, deci aceste decizii nu conțin nici o promisiune. Vin cu clarificări și sunt 100% în conformitate cu tratatele de la momentul respectiv, în baza cărora au și fost aprobate și confirmate la uh, CEJ. Deci, că adăugăm ceva sau că modificăm un conținut, până la urmă Uh, nu contează ce facem. Ideea este că nu avem voie să ne îndreptăm în această direcție. Nu știu dacă uh, regatul va fi de acord să aibă o declarație de intenție, dar aceste lucruri iarăși nu au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Revin acum la o altă situație, aceea în care Regatul Unit, cu ajutorul prietenilor săi, să rămână în uh, Uniune fără să schimbe tratatul, dar să adopte anumite măsuri politice însemnate cu privire la funcționarea anumitor politici în Uniunea Europeană. Nu avem cum să uh, prezicem care va fi rezultatul referendumului în, din Regatul Unit. Sunt foarte de acord cu ce a spus Charles în acest sens, dar mi se pare că acest uh, scenariu este cel mai promițător și cel mai rezonabil în opinia mea. Ar însemna adoptarea unor reforme cerute de domnul Cameron, într-adevăr, dar mulți lideri europeni, de fapt, ar dori asta și consideră că Uniunea Europeană ar avea nevoie de, vreo, de o reformă cu noi uh, măsuri politice. De exemplu, un calendar pentru uh, desăvârșirea pieței unice mai ales în ceea ce privește piața serviciilor, lansarea unor uh, politici de cooperare cu privire la energie, apărare și industrie, măsuri pentru îmbunătățirea funcționărilor instituțiilor, mai ales în ceea ce privește Comisia, în ceea ce privește Uniunea Consolidată, Ever Closer Union, să începem cu declarația din iunie 2014 a Consiliului și să construim pe aceasta, ar fi un lucru foarte ușor de făcut, de fapt, și ar fi eliminate proastele interpretări care au fost conferite acestui concept până acum. Există câteva metode practice de reducere a birocrației, de respectarea subsidiarității, de implicarea parlamentelor naționale și, nu în ultimul rând, de a proteja mult mai bine statele care nu sunt în zona euro. Spunea Charles că e foarte important acest subiect, sunt de acord cu el. Să existe, de exemplu, pe viitor un tratat cu privire la consolidarea zonei euro, pentru că ar fi foarte oportun în uh, acest uh, scenariu. Mă veți întreba, poate, ce e cu al cel al cincilea scenariu, Brexit. N-avem de unde să știm dacă britanicii vor accepta Uh, cel al patrulea scenariu. Ei bine, sunt convins că uh, guvernul a analizat și un Brexit și că și-a dat seama că ar fi cu impact negativ din punct de vedere economic și față de interesele politice ale Regatului Unit. Ce ar însemna Brexit? Regatul Unit ar deveni ori un satelit al Uniunii Europene, ca și uh, Norvegia și celelalte, sau un stat complet izolat, singur, care să trebuiască să o ia de la zero, cu ratificarea tuturor tratatelor, nu doar cu Uniunea Europeană, ci cu toate țările din lume. Ori puterea de negociere a Regatului Unit la ora actuală nu mai uh, are uh, aceeași valoare ca în trecut. În concluzie, opinia mea personală este următoarea. În primul rând, n-ar trebui să privim ca fiind un subiect tabu revizuirea tratatelor, mai ales în, care, în momentul în care aceste lucruri apar a fi necesare și mai ales în momentul în care uh, acest lucru pare, din punct de vedere politic, destul de dificil. Climatul politic actual nu va genera o soluție rapidă una pe termen scurt, așa cum e nevoie în cazul Regatului Unit. În al doilea rând, Uniunea Europeană, cu 28 de state eterogene, nu mai are cum să aplice regula one fits all, tiparul unic. Avem zona Schengen, cooperarea consolidată, zona euro. Uniunea Europeană trebuie să poată să țină cont de interesul tuturor și în același timp să preîntâmpine stagnarea. Însă pentru toate astea există câteva limite constituționale. În opinia mea, în primul rând, piața unică, Uniunea Vamală, uh, ajutorul de stat, politicile de concurență, sunt câteva excepții. Apoi, autonomia la nivel decizional trebuie să fie menținută. Dar există și terțe state care pot să profite de pe urma pieței uh, unice, dar în aceeași, și în același timp ar trebui să intervină la nivel decizional. Trebuie să menținem uh, efectul legislației europene cu toate interpretările. În al patrulea rând, să menținem Curtea Europeană de Justiție și Comisia în compoziția lor completă, mai ales când e vorba de cooperarea consolidată. Și în al cincilea rând, să menținem unitatea eu, uh, Europei ca actor unic în lume pe politică comercială, externă și de apărare. Aceste limite trebuie respectate în orice caz, inclusiv pentru Regatul Unit. Prin urmare, alternativa ar fi, din punct de vedere constituțional, dacă Regatul Unit se retrage din Europeană, va trebui să accepte un statut similar Norvegiei sau Elveției. Să accepte să fie un fel de satelit, trebuind astfel să respecte legislația pentru piața internă. Și dacă Regatul Unit refuză acest scenariu, atunci trebuie pur și simplu să rupă legătura cu piața internă și să negocieze de la zero un uh, acord comercial cu Uniunea Europeană. În opinia mea, după cum spunea și domnul Verhofstadt, aici apar principalele probleme constituționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Jean-Claude. Dau uh, cuvântul acum, uh, deschid dezbaterea, dau cuvântul lui Helmut Scholz. Surprising. Uh, I want to thank the... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc celor doi vorbitori pentru analiza pe care ne-au prezentat-o, analiza acestei chestiuni extrem de complexe de care trebuie să ne ocupăm. Discutăm subiectul în AFCO, prin urmare am să încep cu o observație. În circumscripția mea, un cetățean m-a întrebat mi-a pus o întrebare cu privire la politica privind refugiații și uh, migranții europeni. M-a întrebat dacă în aceste situații UE va supraviețui sau um, se va prăbuși, având în vedere uh, noile valuri de oameni care ajung în Europa. Axându-ne pe acest subiect, eu cred că trebuie să discutăm foarte serios ce înseamnă politica aceasta pentru refugiați și imigranți, pentru celelalte domenii politice și ce înseamnă ea din perspectiva structurii instituțiilor europene? Având în vedere intervențiile dumneavoastră, m-am gândit la o întrebare. Oare Uniunea Europeană face tot ce stă în putere pentru a deveni un loc deschis datorită tratatelor și structurii constituționale a Uniunii Europene? Astfel încât indivizii să își poată găsi uh, centrul vieții în această structură. Și aceasta este întrebarea pe care trebuie să o punem și când avem de-a face cu dezbaterile și discuțiile politice din Regatul Unit și nu doar acolo, ci și în celelalte state membre. Și aici având în vedere că ați menționat uh, poziția diferitelor forțe politice din Regatul Unit, v-aș întreba care este răspunsul acestor forțe politice la această întrebare și dacă Și asta cred că ar trebui să discutăm dacă putem discuta acest lucru în țările noastre din perspectiva instituțiilor europene, pentru că altfel ne pierdem timpul cu reformele legii electorale și așa mai departe, pentru că în alegeri oamenii trebuie să știe ce votează și de ce trebuie să participe la discuții pe viitorul Uniunii Europene. Aceasta este deci o întrebare pe care ne axăm și încă una pe care trebuie să o organizăm cât de repede. Provocarea de ordin politic fiind că trebuie să dăm cetățenilor Uniunii Europene să transmitem un mesaj clar care să arate care este poziția noastră politică față de aceste provocări și asta în mod transparent pentru a avea instrumentele de care e nevoie ca să facem față consecințelor care vor fi produse după ce am răspuns la această întrebare politic. Dăm cuvântul și altor care să pună întrebări și apoi experții vor răspunde. George Shepling. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc celor doi oaspeți pentru această analiză și evaluare extrem de interesante. În toate întrebările, cu excepția unei, se adresează în primul rând lui Charles, dar sigur ambii invitați pot răspunde pornesc de la ideea, care nu este acceptată în Regatul Unit, că Uniunea Europeană este un uh, factor care joacă un rol în politica britanică. Și cred că asta ne dă oarecum dreptul să participăm pentru că avem un interes activ în modul în care se desfășoară procesul. Ați menționat, așa văd eu lucrurile, Ați menționat uh, o intensificare a poziției stângii în politica britanică. Cum vedeți lucrurile acestea? Mă întreb dacă s-ar putea ca laburiștii să uh, se divizeze cu un referendum. Pentru că dacă are loc un, accelerarea discuțiilor, mi-ar plăcea să-mi spuneți ce părere aveți că se va întâmpla. Și a doua întrebare, nu neapărat în ordinea importanței, în Britania ce credeți că se va întâmpla cu cei aproximativ 2 milioane de cetățeni britanici care trăiesc în Uniunea Europeană? Deocamdată nu cred că joacă vreun rol în discuția această problemă, dar s-ar putea să joace pentru că nu e o chestiune chiar neglijabilă. Apoi, Charles, n-ai folosit termenul Scoția. Mi-ar plăcea să te referi și la această chestiune. Nu o să formulez mai concret întrebarea pentru că știi la ce mă refer. Ați vorbit despre uh, campania antisistem a micilor companii și în următorul... Eu am participat la campania din 75. Uh, ce rol credeți că joacă rețelele de socializare pentru mobilizarea pro sau contra? Ați spus că este o campanie pro de sus în jos. Mobilizarea va fi și cu rețelele de socializare, pentru că eu cred că acestea vor juca un rol mai important decât uh, a făcut-o mass media cu 10 ani în urmă. Sunt fascinat, uh, într-un mod uh, absurd, de abordarea vicioasă anti-europeană la nivelul publicului. Trebuie să vedem de ce oare mass media populară a, se îndreptat în această direcție Ați văzut ce se întâmplă și la televizor, pe posturile mai populare? Și, în final, un comentariu mai degrabă, constat că ne confruntăm cu o situație oarecum paradoxală. Regatul Unit uh, are um, uh, interese, mai ales cu din Europa Centrală în ceea ce privește viitorul zonei euro. Pe de altă parte, Însă avem de-a face și de, cu poziții divergente în ceea ce privește migrația și nu știu cum se poate rezolva chestiunea. Regatul Unit uh, și-ar putea găsi aliați în țările baltice și din Europa Centrală, însă nu să-și facă prea mulți prieteni dacă insistă ca polonezii să meargă acasă, maghiari, lituanieni și așa mai departe. Ce auzim de la UKIP. Mulțumesc, George. Eu, Linen. Da, mulțumesc. Jean-Claude, concluziile tale sunt cam aceleași, și anume că tratatele e puțin probabil să se schimbe. Există angajamente politice, declarații politice, concepte de reformare a UE. Asta este o claritate de care avem nevoie pentru că la pornire s-a spus schimbăm moie prin schimbarea tratatelor și eliminarea de piloni ai arhitecturii acestei Uniuni Europene. Cred că referendumul este ceva cu un risc foarte ridicat, cam ca și ruleta rusească, pentru că știm că au existat multe astfel de referendumuri cu privire la Europa și pentru că oamenii uh, nu sunt chiar așa de interesați de subiectul, răspund la întrebare, ci răspund mai degrabă persoane care a pus întrebarea. Nu știu cu ce întrebare va veni guvernul anul viitor, guvernul dumneavoastră, dar sunt de acord că vorbim aici despre uh, o elită care se confruntă cu niște argumente foarte simplificate, simpliste. Și cred că ar trebui să ne gândim cum ar trebui să fie construită campania pro-europeană. Credeți că schimbarea întrebării e un aspect negativ? Pentru că prima dată întrebarea era ar trebui uh, Regatul Unit să rămână în UE? Cei care voiau să rămână răspundeau da și ceilalți nu. Pe când acum întrebarea este să rămânem în UE sau să plecăm din UE? Am înțeles că asta este întrebarea. Psihologic vorbind, e destul de riscant să pui astfel de întrebare. Da, sper că nu asta să fie aspectul care va decide rezultatul. Charles a spus că până la finele anului Cameron trebuie practic să-și uh, disciplineze oamenii, mai ales cei din cabinetul său. Ce se întâmplă însă dacă membrii cabinetului său uh, fac o campanie pentru nu? Am văzut ce s-a întâmplat în referendumul din Suedia pe euro uh, acum câțiva ani. I-a lăsat pe membrii cabinetului să hotărască ce doresc, să spună da sau nu și ministrul economiei făcea o campanie pentru nu. Deci n-ai cum să te miri că dacă guvernul nu e unit, oamenii n-au încredere în întreaga mișcare și evident că nu au învins. Răspunsul nu. Cu toții cred că suntem de acord că valorile de bază ale UE nu pot fi modificate. Uh, Regatul Unii deja are mai degrabă rol de partener privilegiat, nu de membru, deci nu avem cum să mai acceptăm alte opt out Deja sunt prea multe. Punctul de pornire, mai bune condiții, este deja o presupunere care contravine spiritului UE. Avem 28 de state membre și eh, state membre egale. Dacă fiecare în țară începe un proces cu un referendum eh, pentru condiții mai bune, putem să ne încheiem aici toate eforturile. Trebuie să îmbunătățim UE în ansamblul său și nu să căutăm multe posibil, mai multe portițe de scăpare. Cele patru libertăți reprezintă niște bariere de netrecut poziția Comisiei, deci nu văd cum parlamentele naționale pot să vină cu astfel de cartonașe roșii în discuție. Mulți ani Cred că ați văzut cum Senatul Franței sau cea de-a doua cameră din țările de jos, Westminster, încearcă să reunească parlamentele pentru a avea suficientă forță pentru un cartonaș albastru. Deci, încă o dată, abordarea aceasta negativă față de legislație și poate ar trebui să primească un cartonaș verde, să motiveze UE să facă ceva, mai bine decât să dăm un cartonaș roșu. Dacă Regatul Unit pleacă din UE, Scoția va pleca din Regatul Unit? O întrebare pe care a pus-o și colegul meu, într-o altă formă. Creșterea competitivității pentru UE, foarte bine, însă vedem cum evoluează lucrurile cu o mai bună reglementare, vedem ce discuții se stârnesc. Ce fel de Europa vrem prin la urmă? Vrem doar una bazată pe acorduri pur comerciale, de liber schimb, una socială, de protecție socială, protecția mediului? Nu e chiar așa ușor să spui, haide să ne ocupăm doar de competitivitate. Acum construim o altă Europa. Sper că Cameron nu se joacă de ruleta rusească pentru că dezbaterea aceasta împotriva UE este foarte aprinsă în Regatul Unit. Știm ce a spus uh, și el împotriva lui Tony Blair. Știm care sunt jocurile politice. Uh, nu sunteți sigură țară care trece prin așa ceva. Însă de data asta ruleta rusească ar putea să dea un rezultat mm, absolut îngrozitor. Richard Corbett acum, după care le cerem colegilor să răspundă. Sunt singurul eurodeputat britanic care intervine în dezbatere, mă tem. În primul rând vreau să vă spun că sunt de acord uh, cu decizia conferinței președinților de a-l invita pe domnul Cameron. Cred că e o idee bună. În ceea ce privește intervenția celor doi eminenți vorbitori, am auzit un fel de listă a celor 10 lucruri care ar putea să meargă prost în prezentarea lui Charles și cred că asta ar trebui să ne preocupe pe toți, pentru că, într-adevăr, multe lucruri ar putea să meargă neintenționat rău. Brexit din întâmpl- un Brexit din întâmplare nu este ceva de neimaginat. Înțeleg că e o nebunie să începi un astfel de proces, Iolainen și alții ne-au spus acest lucru și asta în parte se datorează uh, diviziunilor din Partidul Conservator. Uh, e un partid foarte divizat în ceea ce privește UE. O parte nu dorește să rămână în UE în niciun caz și aripa mai moderată consideră că totuși e o nebunie mai ales cei care sunt aproape de comunitatea de afaceri și există multe nuanțe între aceste două poziții. Cameron, pentru a păstra pasridul Unit până la alegeri, a spus, bun, după alegeri negociem reforme și lăsăm pe cetățeni să hotărască. Și asta ne va uni. Poate nici nu s-a gândit că se va ajunge la așa ceva, ci se va gândit că va negocia acest lucru într-o coaliție, pentru că nici uh, conservatorii nu se așteptau să câștige cu majoritatea absolută în alegeri. Și acum, iată, au uh, câștigat, uh, au făcut această promisiune și trebuie să o țină. Însă, prima problemă este că reforma este prezentată ca un eveniment unic, pe când reforma în Uniunea Europeană este un proces continuu. Asta facem în fiecare zi, în mod constant, reanalizăm politicile europene, revizuim legislația europeană, majoritatea actelor votate în Parlament în, în prezent modifică actele anterioare. A, asta facem noi, asta face Consiliul, o reformă, o schimbare continuă. Există multe reforme în pregătire în momentul de față care ar trebui să uh, atragă atenția conservatorilor britanici. Uh, să spună, iată, o agendă pentru mai bună reglementare, e ceva bine, programul REFIT. Um, Uniunea Piețelor de Capital, reforma um, politicii comune de pescuit. Există o listă lungă de lucruri care se întâmplă cu adevărat și care sunt bune pentru întreaga Uniune și pe care primul ministru britanic le poate folosi pentru a spune iată de ce avem nevoie, ce bine că uite se schimbă lucrurile. În schimb să facă acest lucru însă și-a întocmit singura propria sa listă uh, pe care a prezentat-o în cadrul partidului său de exemplu, în intervenția Bloomberg, unde a propus un referendum pentru prima dată, a vorbit despre reformă, dar n-a menționat deloc modificarea drepturilor cetățenilor europeni care migrează către Regatul Unit. Și acum asta este principala sa solicitare. De ce? Pentru că între timp a fost împins în acea direcție de um, partea de dreapta partidului său, care vor să formuleze uh, cerințe imposibile pentru că își doresc să eșueze. Și asta este probabil cea mai dificilă dintre cerințele sale. Practic trebuie să se um, să se descurce, să navigheze între aspecte triviale și imposibile. Dacă sunt aspecte triviale, sigur, o să se ajungă la un acord, dar nu o să-i convingă pe cei din partidul lui acasă. Alte solicitări, da, iar convinge eh, pe ai lui acasă, dar nu pot fi obținute la nivel european. Și iată că trebuie să navigheze cumva între cele două extreme pentru a ajunge la un rezultat concret care să-l, ajungă cu, să-l ajută cu referendumul. Chiar dacă unii dintre noi am acceptat că a făcut bine și l-am aplaudat, deși am avea dubii, uh, a trebuit să câștige. Și mm, asta e un lucru foarte dificil. Dacă aș avea mai mult timp, aș merge mai departe. În toate cele patru aspecte pe care le-a menționat Charles, modificarea uh, Uniunii, de exemplu, pentru a fi din ce în ce mai consolidată, să vedem Ever Closer Union, virgulă, în conformitate cu principiile subsidiarității. Așa se spune în tratat. Adică cât mai descentralizat posibil, nu centralizat, și exact asta vrea și el. Uh, John Major a fost cel care a negociat acest text, uh, liderul conservator anterior. <clears throat> Domnul Piris are dreptate și Charles. Uh, trebuie să facem trimitere la declarația Consiliului European prin care se interpreta această poziție anul trecut foarte bun, dar asta este unul dintre rezultatele neesențiale, n-ar schimba multe. Dacă însă crede că îl ajută, bun. Însă, între aceste lucruri uh, triviale și cele imposibile, să găsești ceva, cum a spus domnul Piris, cu ajutor din partea prietenilor, pentru că asta este ideea, nu va fi un lucru deloc ușor pentru nimeni. Și o ultimă întrebare pentru domnul Piris. Dacă nu schimbăm tratatele și sunt de acord că nu e de dorit acest lucru, pentru că oricum ar fi foarte dificil, dar dacă unele dintre lucrurile pe care domnul Cameron și le dorește nu pot fi realizate prin legislația secundară, pentru că atunci ar putea fi atacate în curte, pentru că ar putea încălca principiul nediscriminării și așa mai departe. Deci dacă s-ar ajunge la această, solicita, la această situație în care domnul Cameron ar cere un protocol, dacă nu o schimbare de tratat, un protocol care să se adauge tratatului, care apoi să fie introdus total uh, la următoarea revizuire. Asta este un scenariu care a fost folosit pentru Irlanda. Știu, domnule Piris, că a spus că Irlanda n-a schimbat uh, baza tratatului actual, dar s-a luat angajamentul ca în timp acest protocol să fie adăugat tratatului, lucru care s-a și întâmplat la timpul potrivit, adică la aderarea Croației. E posibil din punct de vedere juridic să se întâmple un astfel de lucru? Știu că răspunsul este depinde de conținut, dar politic vorbind, asta ar putea fi unul dintre scenariile pe care uh, le au în vedere liderii britanici. Aș vrea să adresez și eu două întrebări scurte. Prima pentru domnul Piris, apropo de posibilitatea unui protocol în loc de schimbarea tratatului. Dacă sunt posibilități de a o lua pe această cale și încă o întrebare, spuneați că nu um, se dorește neapărat schimbarea tratatului din cauza zonei euro, și atunci, ce fel de eveniment de transformare credeți că ar fi necesar în contextul euro? Deci ce ar trebui să se întâmple ca să deschidem calea către o schimbare de tratat? Și dacă există o viziune britanică pentru euro, dacă știți care sunt elementele care ar fi mulțumitoare pentru Marea Britanie în această privință. Și rog vorbitorii să răspundă. Vreau să spun la început că ar fi mult mai bine dacă am căuta posibilități, opțiuni spre soluționarea pozitivă a problemei. Eu cred că este o abordare mai bună aceasta decât să acuzăm Regatul Unit. Am impresia că unii prezintă poziția uh, ca și cum am avea uh, un bolnav pe care trebuie să-l tratăm. De fapt, cred că se poate comunica mult mai bine și se pot găsi soluții. Nu e nevoie să ne certăm. M-ar interesa foarte tare să aud ce are de spus domnul Cameron în Parlamentul European. Dar cred că principala noastră abordare ar trebui să fim în dialog strâns cu Comisia și cu Consiliul. Acolo auzim alte idei față de cele auzite aici. În această sală, domnul Timmermans, este exemplu, spune că ar fi pregătit să aducă unele corecții Uh, în ceea ce privește uh, beneficiile sociale, avantajele sociale, pentru că asta ar evita dumpingul salarial. Așa că eu aș sugera să menținem contactul constant cu Consiliul și cu Comisia și cred că poziția Parlamentului European va fi unanimă, dar poate că nu reprezentativă pentru întregul proces. Și aș vrea să adresez uh, celor doi experți niște întrebări precise. Credeți că ar fi posibil să dăm satisfacție britanicilor fără să aducem schimbări în tratat? În primul rând, uh, în ceea ce privește consolidarea parlamentelor naționale. Vă gândiți la această posibilitate? Credeți că există? Și în al doilea rând, credeți că ar fi posibil să, renun- să se renunțe la egalitatea în ceea ce privește legea uh, angajării forței de muncă dacă s-ar putea face o astfel de schimbare fără să se schimbe tratatul. Aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați putea răspunde la obiect. Da, o să dau cuvântul uh, vorbitorilor care să, să răspundă la această rundă de întrebări, după aceea vom mai lua întrebări. Mulțumesc. În primul rând, uh, povestea cea mai importantă pentru mine ca jurist, și anume cea legată de un protocol pentru viitor. Steve Pierce a redactat un document în acest sens. Din păcate, este calea greșită asta, pentru că nu se va adopta niciodată se vor adopta niciodată decizii de către șefii de guverne așa cum a fost și cazul uh, Danemarcei după primul referendum uh, negativ și Irlandei, în ambele cazuri deciziile adoptate au fost 100% cu conform, în conformitate cu tratatul actual. Le-am chiar aici în față. Nici o virgulă nu diferă de tratat. Doar clarifică sensul tratatului. Nu se adaugă, nu se modifică nimic. Deci e ca și cum este un text declarativ. Din păcate, deci, la această întrebare trebuie să vă spun că nu trebuie să vă faceți iluzii că se pot adopta decizii care să spună uh, că adăugăm nu știu ce în tratat printr-un protocol și că nu schimbăm tratatul. Și doamna președinte întreba ce ar trebui să se schimbe pentru a putea avea o atmosferă favorabilă schimbărilor din tratat. Eu cred că n-ar strica ceva creștere economică, un, o atmosferă politică mai bună și să avem un imbold din partea liderilor politici. Asta nu în ultimul rând. Acest imbold este foarte important ca liderii politici europeni să explice oamenilor ce vor. Dar eu cred că atmosfera în care ne aflăm acum este foarte dificilă. O altă întrebare se referea la ce ar fi posibil de oferit pentru a-i câștiga pe britanici. la acest referendum, în mod special, avem de-a face cu o situație uh, specifică. Nu este un referendum ca oricare altul. Nu mai suntem în situația tratatului de la Maastricht, unde nu înțelegea nimeni mare lucru. Suntem într-un context în care avem deja rezultatele negative de la referendumul din Franța. De data asta este fix pe dos, pentru că cetățenii votează, vor vota pentru ceva necunoscut, pentru ceva nou. Vor alege aventura pentru că acum au o situație cunoscută și apoi se va ajunge prin referendum eventual la o situație nouă. În ceea ce privește parlamentele naționale, eu nu cred că e posibil să se schimbe tratatul, dar s-ar putea pune la punct niște căi, niște metode practice prin care parlamentele naționale să respecte subsidiaritatea și să a, ajute în activitatea de coordonare, în uh, calcularea întârzierilor și, în al treilea rând, prin implicarea mai bună a comisiei. pentru că o serie de parlamente consideră că Comisia ar lua foarte în serios acest rol. Mulțumesc! Uh, întrebarea adresată mie era cum uh, să devină o, o UE o piață în mai mare măsură decât este acum. În 1975, exact asta au considerat cetățenii că Uniunea Europeană este o construcție economică. Uh, nu este negativ văzută dimensiunea socială a UE în Marea Britanie, regulile legate de maternitate, paternitate și așa mai departe. Nu, nu partea socială e problema pentru majoritatea cetățenilor. Uh, și uh, o parte din UE înseamnă promovarea drepturilor omului, uh, democrație, stabilitate, prosperitate pe întreg continentul. Uh, deci, da, mulți văd UE ca fiind uh, o structură principalmente economică, dar nu este doar economică. Ar fi greșit să spunem că stânga devine antieuropeană. Am putea spune că devine mai stângistă și uh, extrema stângă a fost întotdeauna mai critică față de UE. Și povestea cu Tsipras a avut un impact foarte mare. Și dacă văd că UE nu nu este uh, nu vine suficient în sprijinul uh, celor care au nevoie. Și chiar dacă UE și chiar dacă Regatul Unit ar pleca din UE, tot ar exista niște uh, drepturi asumate de către britanici. Și pot să vă spun că uh, Scoția nu ar vrea să iasă din UE. Așa că o consecință a Brexitului ar fi că Scoția pleacă din Regatul Unit. Nu vreau să comentez asupra chestiunii cu media sociale. Dar cred că cei care uh, militează pentru a rămâne în UE au mai mult succes în campania aceasta media. Și uh, în ceea ce privește presa britanică, părerile sunt împărțite. Unii vor ca Marea Britanie să rămână, alții să iasă din UE. și pot să vă spun că uh, o știre legată de Corea de Sud, care poate avea o oarecare importanță, a, capătă mai puțin spațiu decât uh, o regulă foarte detaliată a UE. Relația Regatului Unit cu uh, statele mm, europene estice este mult mai bună decât înainte. Dar este foarte adevărat că britanicii se consideră ca și cum ar fi fost acolo înainte de uh, UE, deci uh, au statut pre-in dar în ultimii 10 ani, nu doar conservatorii, guvernul britanic nu a, nu a investit suficient de mult timp în uh, chestiunile europene. Nu mă bucură că ați schimbat întrebarea, dar noua întrebare este destul de cinstită. Nu știu ce decizie va lua Cameron, dar cred că se va duce o campanie ușurică și nu știu cât va dura campania nu pot să spun acum că um, conservatorii devin mai uh, europeni sunt uh, Boris Johnson s-ar putea să joace un, un rol cheie și este posibil ca mulți dintre conservatori să decidă să-l uh, sprijine pe Cameron și unii dintre laboriști să voteze pentru a rămâne în UE. Problema parlamentelor naționale și sunt de acord cu Jean-Claude la această parte va fi o procedură consolidată de cartonaș galben și va fi foarte greu pentru comisie să spună parlamentelor naționale că nu ar trebui să se adune și să decide ce să facă. Și în final, Richard Corbett. Nu. Danuta. La întrebarea dumneavoastră pot să răspund că nu. Uh, nu există o viziune a britanicilor în ceea ce privește euro și Europa. Eu cred că există o viziune a lui Faraj uh, care își închipuie că uh, Marea Britanie ar putea să uh, facă comerț în mod liber cu Europa ca și cu Singapore. Uh, Eu vreau să spun însă și ceva pozitiv. Dacă va fi un uh, rezultat negativ al uh, referendumului, atunci uh, Marea Britanie va deveni un partener cu care se va putea discuta mult mai ușor și trebuie să-i mulțumim lui Cameron pentru acest lucru. Uh, sunt și cartonașe verzi. Și nu cred că Regatul Unit ar avea ceva împotriva procedurii cu cartonașul verde. Și ultima întrebare era legată de legea ocupării forței de muncă. Dacă e posibil ca să apară discriminări în ceea ce privește ajutoarele sociale. Nu există nicio șansă să apară schimbări în acest domeniu pentru că exact acesta este principiul cheia al lui Cameron. La punctul acesta sunt foarte de acord cu Charles, bineînțeles. Uh, the question put to me by Charles. În ceea ce privește întrebarea adresată de Charles, ce se întâmplă cu drepturile cetățenilor? Uh, tratatul este foarte vag. Drepturile cetățenilor europeni uh, uh, au uh, sunt uh, prevăzute în tratat, dar uh, nu știu ce se întâmplă cu cetățenii Regatului Unit care sunt într-un stat european. Nu vor mai avea dreptul cetățenilor europeni. Va exista pentru asta un alt tratat. Iar în ceea ce privește jurisprudența Curții de la Strasburg, în baza Convenției pentru Drepturile Omului, își vor menține uh, reședința permanentă dacă o au. Dacă nu, atunci eh, va trebui să vedem cum rezolvăm problema. Eh, fie prin legea locală, fie prin eh, altceva. Asta dacă există o lege locală, fie prin contractele de muncă. Deci, eu cred că situația va fi grea, nu doar pentru cetățenii Europei, din cele nu, nu doar pentru cetățenii britanici, ci și pentru cetățenii europeni care sunt în Regatul Unit, numărul lor fiind considerabil, după cum se știe. Asta înseamnă că va trebui să începem o negociere. Îi răspund și lui Richard, pentru că a spus că poate ar fi important să avem un text cu privire la Uniunea Consolidată. Nu cred că ar fi un uh, text uh, lipsit de importanță politică, ba din potrivă, o importanță politică plus importanță juridică chiar. Avem avizul CEJ care spune că putem să procedăm astfel și nu doar în preambul, ci și într-un articol. Deci e un angajament care nu este foarte precis și care vizează pe cetățenii europei și nu statele europene. Însă, toate aceste lucruri merită să fie rostite. E vorba de respectul pentru statele individuale, uh, pentru Constituție. Deci, uh, e important pentru că s-a, în presa britanică multe lucruri au fost înțelese greșit. Așa că cred că ar fi foarte util să avem și asta. Atât am vrut să spun. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Uh, Maite. Muchísimas gracias, presidenta. Ha sido muy, muy interesante. Mulțumesc, a fost foarte interesant să ascult în detaliu ce aveți de spus. Eu vin din uh, Spania, m-a interesat să ascult uh, și să iau notă de cunoștințele dumneavoastră. Un exercițiu de... Știm cu toții că ce faceți este un exercițiu de responsabilitate pentru că în uh, politica britanică există totuși niște nuclee enorme de irresponsabilitate. Ne întâlnim în niște condiții foarte dificile. Nu e ușor să rezolvi ceva ce generează un impact așa de mare și în Regatul Unit și în Uniunea Europeană, din perspectiva viitorului economic, a valorilor și a tuturor celorlalte puncte de vedere. Am vrea să ne gândim cu toții la Ulise. Ce s-ar fi întâmplat dacă Ulise, în călătoria sa în Marea Mediterană, o călătorie așa de complicată, ar fi ascultat cântecul sirenelor fără să fi fost legat de catarg. Ar fi fost ucis, ar fi fost sedus de sirene și ar fi fost deforat de acestea. N-ar fi ajuns niciodată în Itaca, n-ar fi putut niciodată să-și vadă familia, n-ar fi putut să ajungă la rezultatele la care a ajuns. În proiectele sale, în planurile sale, dă Există multe cântece de sirenă și în viața noastră pe care trebuie să știm să le identificăm. Trebuie să știm care sunt riscurile prezentate de uh, politic, populism și așa mai departe și greșelile la care au dus uh, și greșelile din politica europeană care au dus la acestea. Trebuie să identificăm cântecul de sirenă pentru a nu uh, rămâne înșelat și a nu comite erori. Cum putem să ajutăm să nu mai existe liste de responsabilități care se acumulează în politica britanică? Pentru că dacă nu luăm hotărâri, vom face erori și vom ajunge chiar la un eșec al Uniunii Europene, dacă nu o să fim legați, dacă nu o să rămânem legați de catarg. O să ajungem uh, la un dezastru pe termen mediu. Noi toți europenii cu ce se întâmplă în Regatul Unit. Uh, cum să înțelegem că trebuie să existe niște norme de bază comune, pentru că suntem într-o structură comună. E foarte important să știm să eh, ne ferim de cântecul sirenelor, pentru că acestea sunt eh, foarte inteligent structurate, cântate, să spunem, de sirenele respective și n ar putea amăgi, n ar putea vrăji. Și când se cunosc toate detaliile, așa cum o faceți dumneavoastră în politica britanică, există riscul să ne înșelăm și să nu înțelegem că unele dintre lucruri care par să fie niște soluții mici, nu sunt soluții. Domnul Corbett ne-a spus că trebuie să îmbunătățim uh, instituțiile europene și politicile, pentru că este de răspunderea noastră ca deputați europeni sau ca orice am fi în mediul nostru, în domeniul nostru. Însă mare parte a problemei nu se rezolvă cu concesii este problema slăbiciunilor sistemului britanic și a liderilor britanici și trebuie să vedem care este catargul uh, nostru de care trebuie să ne fixăm și să ne fixăm de el. Mi-ar plăcea ca unele dintre lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră, uh, mi-ar plăcea să vă spun că unele dintre ele sună bine, dar s-ar putea să fie doar un simplu cântec de sirenă și mi-ar plăcea să-mi spuneți ce părere aveți. Gracias, Maite. Eh, Mercedes Bresu. Doamna Mercedes Breson. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi cer scuze că voi vorbi și eu în limba maternă. În intervenția mea o să pornesc cu o întrebare inversă față de cele pe care le-am auzit până acum. Nu credeți că, din perspectiva ipotezei realiste pe care am auzit-o de la Richard Corbe cu ceva timp în urmă, că riscăm acest uh, Brexit din întâmplare, o situație în care cele 28 de state, pentru că acum suntem 28 sau 27, dacă eliminăm Regatul Unit, ar trebui să găsească un răspuns la o serie de solicitări conexe? și că s-ar putea să nu ajungem să găsim o soluție? De ce să nu raționăm invers? Țările care doresc acea Ever Closer Union, o uniune și mai strânsă și diferită, cu un proiect clar. Deci de ce aceste țări să nu abordeze o chestiune care deja este în discuție de mult timp, Europa celor două, cu cele două viteze, oferind celorlalți posibilitatea de a rămâne într-un cerc extern, eh, nu doar Regatului Unit, ci și altor țări care își doresc acest lucru sau viitoare membre care își doresc să intre doar în acest cerc exterior. Pe de o parte, asta ar permite țărilor care cer concesiuni să obțină acest lucru nu prin simple concesiuni, ci prin um, manifestarea clară a unei alegeri. Voi sunteți în cercul, în nucleul central, în proiectul politic european, fiindcă asta este Europa, sau uh, vrei să rămâi în cercul extern, care este doar proiectul economic cu piața unică. Eu m-am gândit că asta ar putea fi o soluție o vreme, pentru că poate fi prezentată ca o soluție nu doar pentru Regatul Unit, pentru că există problema celor care spun de ce li se răspunde doar lor și dacă cineva ce, altcineva cere nu sunt luați în seamă. Deci e vorba despre un răspuns structural, instituțional și nu punctual. Deci nu când cineva vine și cere ceva, îi dăm răspunsul punctual. Zicem deci că o vreme mi s-a părut cea mai bună soluție. Putem păstra tratatele, putem uh, avea o uniune cu două viteze, chiar și în interiorul tratatelor, poate lăsând anumite lucruri pentru viitor, dar rămânând în interiorul tratatelor și se poate oferi actualilor și viitorilor membri recalcitranți posibilitatea de a rămâne pe piața unică. Însă, a apărut o problemă cu câteva zile în urmă cu ministra engleză și cu opinia publică engleză care cere și limitarea liberei circulației a persoanelor. Și aici se schimbă lucrurile. Eu fac parte din delegația pentru Elveția și asta este unul dintre lucrurile pe care noi le-am prezentat foarte ferm unei țări care este, nu este membru UE. Dacă vrei să rămâi în piața unică, chiar și parțial, nu poți refuza libera circulație. Dacă refuzi libera circulație, ești pe piața unică. Asta nu se poate să nu fie solicitat din partea unei țări care este membru de plin al Uniunii Europene sau hotărăște să iasă total sau dacă rămâne membru pe ceea ce ține de piața unică, trebuie să accepte și faptul că circulația ă, pe piața liberă include și persoanele. Asta este un punct foarte sensibil pe care aș vrea să pronunțați. Pentru că nu văd cum ar putea merge mai departe Uniunea Europeană în oferta sa către UE am citit cea de-a treia contribuție în care apărea și ipoteza unui uh, statut de membru parțial. Dar și pentru asta ar fi nevoie de o decizie pentru toți, nu doar un, um, un statut de membru parțial punctual pentru fiecare caz, pentru că ar fi imposibil să accepți uh, așa ceva dacă faci parte din cercul central principal, să ai 18 membri eh, total sau 11 diferiți, e imposibil. Cel puțin pentru piața unică nu e niciun dubiu că o participare la piața unică eh, duce la eh, libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană. Asta mi se pare aspectul cel mai sensibil al dezbaterii în prezent care însă se îndreaptă în această direcție. Aproape mai mult decât în ceea ce privește situația refugiaților sau migranților ilegali, pentru că atacul este la nivelul membrilor Uniunii Europene. Asta mi se pare o problemă. Scoția a fost deja menționată. Nu credeți că faptul că la începutul dezbaterii va reieși clar că asta ar însemna că, ieși, deci că reieșirea Scoției din Regatul Unit ar putea să fie un factor descurajant, adică ar fi oarecum un stimulent către a nu face un, o mișcare destul de riscantă? Mai am și alte întrebări, dar mai bine mă opresc aici. Mulțumesc, Ramon Horec. Mulțumesc pentru prezentările pe care le-ați făcut, au fost extrem de utile și eu aș avea să restructurez puțin dezbaterea din punctul meu de vedere, fiindcă am impresia că contextul în care se situează soluția la referendumul britanic nu depinde doar de solicitările pe care ni le prezintă nouă Regatul Unit, deci nu doar de asta depinde, Asta este una dintre direcțiile discuției, dar mai sunt și altele. Și anume, există forțe politice care susțin poziții pentru o Europa cu o structură mai generală, mai ales uh, în urma crizei. O Europa în care uh, am creat multe, am crezut mult și multe partide din stânga europeană, inclusiv partidele cre- creștin-democrate, eh, cred acum într-o Europa mai federală. O Europa care, de exemplu, să aibă un buget mai mare, în jur la 3% din PIB-ul, din PIB. O mai mare legitimitate democratică inițiativa parlamentară care, sau legislativă, mai bine zis, care să fie conferită Parlamentului sau existența unei uh, trezorerii europene. O Europa care se încearcă să-și îmbunătățească nivelul de guvernanță economică, de datorii. Există mai multe curente politice importante în Europa care cer o Europa mai federalizată. Și mulți încep să spună, dacă pentru a face ca Regatul Unit să rămână în Europa, trebuie să renunț la Europa Federală pe care eu mi-o doresc, prefer să renunț la Regatul Unit. Discuția aceasta există deja. Pentru că discuția aceasta nu se referă doar la Regatul Unit pentru a vedea cum rezolvăm uh, problema referendumului propus de, promis de Cameron, pe care eu vreau să-l facă și să-l câștige, ca și colegii mei. Uh, dar trebuie să știm cu ce preț va fi câștigat pentru Europa aceasta pe care eu mi-o doresc și spre care sunt îndreptățit să aspir. Și întrebarea mea, și cu asta închei, este dacă e posibil să combinăm cele două soluții. Știu că în cer imposibilul, dar e posibil să clarificăm uh, Eh, micile reforme cu Regatul Unit, care vor trebui făcute, pragmatic vorbind, ajutând Regatul Unit să câștige referendumul? E posibil acest lucru cu ideea unei Europe care, în urma crizei economice, își îmbunătățește guvernanța, încercând să ajungă 27 de țări în euro, nu 19 ca acum, pentru că în afară de Danemarca și de Regatul Unit, celelalte țări s-au angajat să adere la euro. Nu știm când, dar s-au angajat să o facă. Și atunci, ă, putem găsi o compatibilitate între aceste două direcții? E posibil să ajungem la o soluție pragmatică cu Regatul Unit, mici reforme în UE pentru o mai bună funcționare, subsidiaritate, parlamente naționale și în același timp să avansăm și cu Europa Federală? Mulțumesc, Pedro. Uh, <clears throat> thank you, Chair. Mulțumesc. Mă bucur că am început dezbaterea și că discutăm despre ce fel de acord putem noi să avem cu domnul Cameron. Și iată, am ajuns la concluzia că un asemenea acord n-ar fi până la urmă atât de important pentru rezultatul referendumului. Punctul de pornire inițial a fost că avem nevoie de un acord pentru a preîntâmpina un Brexit. Și de acolo am trecut la următoarea etapă și anume ce fel de acord am putea avea. Dar invitații noștri ne arată că nu prea există marjă de manevră și nici dorință de a avea o reformă constituțională în condițiile date. Iar Charles ne-a adus aminte că reformele cu privire la funcționarea Uniunii Europene s-ar putea dovedi insuficiente în condițiile actuale. Nu mai suntem în 1975 și nu mai e de ajuns așa ceva. Eu cred că se va ajunge totuși la un acord cu Regatul Unit în acest proces. E posibil, e important să avem un asemenea acord pentru a-l avea pe domnul Cameron de partea corectă la acest referendum și sigur că el uh, va putea încerca să câștige uh, referendumul și să-și asume victoria în acest temei. Dar nu aceasta va fi discuția decisivă la referendum. Deci dacă ajustările sunt sau nu suficiente. Avem uh, aici uh, o marjă de a integra și discursul lui Gordon Brown, pentru că în Scoția diferența nu au făcut-o promisiunile făcute Scoției, ci discursul domnului Brown, care a spus care ar fi consecințele pentru Scoția dacă pleacă din Regatul Unit cu, era vorba de riscuri, de consecințe economice. Și ce vor pierde scoțienii. Deci, ce vreau să vă întreb eu, am putea să avem acest acord, probabil pe lucruri minore cu Regatul Unit, și să câștigăm acest referendum în baza unei dezbateri politice cu privire la consecințele unei izolări ale Regatului Unit și sunt de acord, nu din perspectiva marilor corporații, ci din perspectiva cetățenilor. Deci consecințe economice pentru cetățeni, consecințele faptului că pierd piața unică, pierd accesul la niște condiții economice de care se bucură la ora actuală și consecințele politice ale unei izolări. E loc și pentru un asemenea discurs. Știu că situația e dificilă, dar cred că ar fi important pentru câștigarea referendumului. Fabio Castaldo. Thank you, Cher. Anch'io mi esprimerò. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc și eu în limba maternă. Întâi de toate vreau să Mulțumesc celor doi raportori pentru analiza aprofundată și pentru ideile la care trebuie să ne gândim, atât în ceea ce privește politica internă în Regatul Unit, cât și impactul său la nivel european și asupra chestiunilor constituționale. În scurta mea intervenție o să pornesc cu un citat. O să citesc un mare statistician italian de Gasperi, care spunea că un statistician se ocupă de viitoarele generații și un politician se ocupă de viitoarele alegeri. Dacă e să mă uit la politica europeană din ultimii 20 de ani, văd mulți politicieni, dar puțin oameni de stat. De ce spun acest lucru? Eu personal sunt convins că alegerea referendumului britanic a fost dictată, așa cum a spus și un alt coleg, de, din, de motive tactice mai degrabă, pentru a-și păstra uh, aproape ar, aripa aceea total antieuropeană și pentru a câștiga uh, consens în nemulțumirea care exista în partidul lui Cameron. Au existat alegeri tactice, însă care produc consecințe strategice și în acest caz vorbim despre un posibil Brexit din întâmplare, prin accident, care nu este dorit de nimeni și cu atât mai puțin de cei care au propus referendumul, dar care să se producă totuși dintr-o serie de factori legați de ciclul economic, și de problemele interne, de retorică uh, retorica în jurul referendumului și altor factori. Poate, pe de o parte, Cameron practic a făcut un pariu și a asumat un risc. A spus, poate o să fac ceea ce s-a întâmplat și în referendumul cu Scoția. O să aplic o strategie um, cu, pe baza care o să ies uh, uh câștigător, pentru că din teama de a ieși, pentru că este un necunoscut, o să reușesc să câștig uh, fie o victorie politică, fie să ies oricum ca imagine. Eu cred că astăzi, în analiza noastră, totuși ne înșelăm în ceea ce privește posibilele soluții. Mulți au întrebat cum putem susține mai bine uh, sau cum putem argumenta mai bine neieșirea sau cum putem să convingem electoratul britanic să înțeleagă ce strategii de comunicare să folosim, Uh, în ce fel uh, trebuie să arătăm că trebuie să rămână cu celelalte state europene. Eu cred că lucrurile trebuie abordate mai logic și mai curajos se spune aici că o revizuire e puțin probabilă. Eu cred că mai degrabă e de dorit să avem o revizuire, pentru că vorbim totuși despre niște dezechilibre economice, chiar și în funcționarea Europei, care cere acest lucru. Criza aceasta economică n-a făcut decât să uh, pună lumina pe aceste contradicții care erau implicite în trecut. Și aceste revizuiri ar putea uh, să coexiste și cu revendicările venite din partea britanicilor. S-ar putea să avem o revizuire în care să se abordeze și dimensiunea socială, să avem o mm, consolidare a democrației politizării proceselor decizionale. Vom avea un raport în comisia noastră, raportul Verhofstadt, care se va ocupa tocmai de prezentarea viziunii acestei comisii și a Parlamentului în cele de urmă, pe fondul chestiunii. N-ar fi mai util ca, în loc să ne concentrăm pe cum să convingem electoratul britanic să arătăm că există eforturi în toate celelalte țări care uh, uh împing către această revizuire a tratatelor, că uh, Europa trebuie până la urmă să fie nu un organism care acționează cu lentoare, așteptând și care uh, riscă să se prăbușească sub povara crizei economice, ci să arătăm că este un organism viu care pulsează și care este format de statele membre, arătând astfel că avem de-a face cu un proces vital Să spunem, de exemplu, că peste un an, doi ani va avea loc o nouă conferință interguvernamentală unde toate aceste chestiuni vor fi soluționate. Mai degrabă decât să câștigăm um, de partea noastră legătorii britanici, ar trebui să ne asigurăm că Uniunea merge bine înainte și atunci legătorii britanici vor fi automat de partea noastră, pentru că vor vedea că au de-a face cu o structură puternică, cu o Europa care se renoiește și atunci se vor convinge singuri că viitorul este mai degrabă de partea Europei Europei decât uh, în afara ei. Thank you. And the last speaker is Luke Flanagan. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, Luke Flanagan. Mulțumesc. Sunt un eurodeputat din uh, Irlanda și dacă va avea loc un Brexit, acest lucru va avea un impact semnificativ asupra uh, economiei irlandeze. Este o chestiune majoră în locul din care provin eu. Se vorbește despre o situație în care s-ar putea să alunecăm într-un Brexit fără să ne dăm seama ce ne-ar duce acolo. Eu cred că aroganța este cea care ne-ar aduce într-o astfel de situație. Când auzi discursuri precum, și știu că Jean-Claude nu încearcă să insulte pe irlandezi, dar aroganța înseamnă că ignori opiniile celorlalți. Spuneți că nu înțelegeți noi am votat nu la cele două referendumuri. Dar asta a făcut, această situație a făcut să crească euroscepticismul, să interdăm pe eurosceptici și mai mult, pentru că nu poți să uh, tratezi pe cineva ca pe niște copii care fac greșeli și nu înțeleg. Și eu cred că aroganța aceasta nu este deliberată. Este doar așa, o, un fel de obișnuință și se pune întrebarea dacă au votat uh, irlandezii da, dacă votează uh, britanicii da, dacă fac acest lucru pentru că nu înțeleg. Tot aroganță este și atunci când uh, dăm crezare ideii că migranții nu, migranților nu le convine să vândă ziare. Eu cred că trebuie să acceptăm că aceasta este realitatea. Și uite așa, ne îndreptăm către euroscepticism. De stânga, în cazul meu. când uh, votezi da pentru ceva, în așa fel încât să te apropii mai mult de Europa și după aia deschizi televizorul și vezi că uh, Angela Merkel și François Hollande fac anunțurile pe care le fac, atunci chiar și la nivelul cel mai de jos uh, îți dai seama că se ia o decizie majoră dacă cei doi vecini ai tăi, cei mai bogați, cei, cele mai puternice state spun, uite, a, noi preluăm conducerea acum, dacă vreți ca sistemul să funcționeze, trebuie să renunțați la o astfel de aroganță. La anul sărbătorim uh, eliberarea, 100 de ani de la eliberarea noastră de sub un imperiu. Și mie mi se pare că multă, mare parte din această dezbatere stă sub semnul amenințărilor. De ce să uh, convingi britanicii să rămână în UE prin amenințări? Și puțin nerealist să faci acest lucru, să invoci uh, uh, amenințări cum ar fi că ar avea dezavantaje comerciale. Dacă vreți ca Marea Britanie să rămână în UE și în această dezbatere interesantă, eu cred că ar trebui să fiți cu toții puțin mai eurosceptici și să puneți sub semnul întrebării tot. Să fiți sceptici. Pentru că nu este rău. Dacă este rău să-ți pui întrebări, înseamnă că este momentul să pui sub semnul întrebării ceea ce faci. Doamna președinte, am să rog invitații să comenteze uh, intervențiile. Mulțumesc! Întrebările sunt foarte interesante. Prima întrebare din Spania cred că venea dacă ar fi un dezastru să cedăm uh, retoricii populiste. Păi, depinde de ce care, de care crezi că vor fi consecințele pentru Regatul Unit și pentru UE? Este o mare întrebare asta. Este foarte importantă această întrebare și o vor analiza și alții și alte comitete. Pentru că se leagă de întrebarea uh, dacă se poate face ceva să îi convingem pe britanici să rămână. Dacă ignorați însă ce cred britanicii și îi lăsați să plece, s-ar putea să fie consecințe mai târziu. Mie mi se pare că asta ar uh, dăuna foarte tare imaginii UE dacă se retrage Regatul Unit. Și mă întreba uh, doamna Breso, uh, știți că noi avem un uh, politician care consideră că sunt două cluburi în Europa care se tot hărțuiesc nu este adevărat că Regatul Unit consideră că a fost pre-in, că a fost acolo înaintea tuturor. Nu este atât de simplu uh, și relația cu zona euro, iată o altă întrebare importantă pentru negocieri. Cred că vă referați la Tereza May, uh, care punea sub semnul întrebării libera circulație. Tereza May nu este uh, principala voce a guvernului britanic în acest domeniu. Nu este aceeași poziție pe care ați auzit-o de la David Cameron. ceea ce se cere, se, se cere se cer măsuri rațion, rezonabile uh, să se limiteze, de exemplu, ajutoarele sociale. Și o altă întrebare, tot de la cineva din Spania, dacă am vrea să dacă renunțăm la dimensiunea federală, dacă cedăm în fața britanicilor. Eu cred că cea mai mare, cel mai mare obstacol uh, în, cadea, în calea federalismului european nu este Regatul Unit, că Franța și Germania sunt foarte reticente la propunerile care ar aduce puteri noi instituțiilor europene și multe state, nu toate, dar multe state, uh, nu sunt de acord să cedeze prerogative instituțiilor UE. Eu cred că oricum, dacă uh, Regatul Unit pleacă din UE, uh, nu vom avea o Europa federală și s-ar compromite dimensiunea europeană și federală în același timp. Și haideți să fim clari, nimeni din guvernul britanic nu este împotriva integrării în zona euro, ci toată lumea vrea prosperitate. Deci nu există o incompatibilitate cu faptul că unele state sunt parte din zona euro. dacă va exista un moment Gordon Brown. Observația anterioară considera că am făcut o aluzie la care de fapt nu am vrut să țintesc. Acest acord este important pentru Cameron și partidul lui pentru că uh, dacă o mare parte din partidul său își va schimba poziția și va vota pentru a rămâne, asta va avea un impact foarte negativ în mass media. Cred că cineva ca John Major era mai eurosceptic și spunea nu vrem să rămânem pentru motivul ăsta, ăsta și ăsta. Și ca să închei, cred că important este că sunt argumente pentru a vota da, pentru a rămâne. Pentru că uh, Regatul Unit nu este acea țară introvertită, întoarsă spre sine însuși. Asta este poate un argument final. Aș vrea să-i spun lui Luc că nevoia de a negocia acorduri comerciale nu provine din aroganță, provine din lege. Asta este legislația. Trebuie să negociezi acorduri de schimburi comerciale. Eu am spus că suntem nerealiști atunci când vorbim despre lucrurile acestea. Adică ce o să facă Germania? O să spună eu cu ăștia nu mai fac uh, comerț. Spuneam exact asta, că este nerealist să sugerezi că ar înceta schimburile comerciale. Eu cred că întreaga dezbatere aici și vreau să mulțumesc foarte mult celor doi vorbitori și tuturor colegilor care au făcut observații și au pus întrebări. Dezbaterea de astăzi a fost extrem de utilă pentru noi și vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici la această discuție, pentru că fără această discuție nu am fi avut ocazia să intrăm atât de adânc în discuție. Și cred că în viitor va fi tot mai grea situația domnului Cameron din cauza atacurilor din presă și de la, din diversele tabere. Eu cred că este nevoie să fim și noi responsabili și să nu mai adăugăm, să nu mai punem și noi gaz pe foc. Tot ce am auzit aici și tot ce am putut exprima, cred că a fost util pentru toată lumea și sperăm că va supraviețui Europa mare, așa cum este ea. Vreau să închei acest punct, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi, așa că rog colegii să rămână în sală și pentru următorul punct. Mulțumesc! Um, I see Rainer Wieland is with us already, so we can... Văd că Rainer Wieland a venit deja, așa că putem să trecem la punctul numărul 9 de pe ordinea noastră de zi, raportul privind uh, grupul de lucru pe care îl prezidează domnul Wieland și care pregătește revizuirea regulilor de procedură. To give the presentation, so the floor is yours. Vă dau cuvântul, domnul Viland. Da, ich kämpfe nur noch mit meiner Brille und dem Kopfhörer. Ja, vielen Dank. Să-mi pun ochelarii și să văd ce e cu căștile. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta un raport intermediar cu privire la... E un raport uh, deloc simplu, așa cum probabil vă dați seama parcurgându-l. Comisia aceasta a, la re recomandarea coordonatorilor a decis pe 7 octombrie 2014 să instaureze un uh, grup de lucru pentru a revizui regulile de procedură. Pe 6 noiembrie a fost de acord cu uh, componența acestui grup. Eu reprezint pp ul Plus colegul Corbett, Viatovski, Adenolfi, Scholz, Anderson, Anemans. Între timp uh, s-a schimbat statutul, pentru că am avut un membru care era la neînscriși, dar uh, situația s-a schimbat. Ein Mandat dieser Arbeitsgruppe beschlossen will kurz auf Englisch vorlesen. Identify Avem un mandat de a identifica posibile erori, lipse de consistență, lacune, precum și prevederi care au devenit uh, superflue în lumina întâmplărilor din ultimii ani. Deci un mandat atot cuprinzător. Grupul de lucru a avut prima reuniune la Strasburg pe 13 ianuarie m-a ales pe mine în calitate de președinte. Și, chit că încă n-a existat o decizie formală, ne-am uh, împărțit uh, lucrările în așa fel încât eu să prezidez uh, grupul, dar la, la comisie să-l avem raportor pe domnul Corbett. Avem un calendar foarte ambițios, cu 12 reuniuni, ultima pe 9 iulie, chiar înainte de vacanța parlamentară. În fiecare una am avut câte două reuniuni, am vrut să vă putem prezenta deja un rezultat, dar iată că în ciuda calendarului ambițios, obiectivul până la urmă a fost totuși prea ambițios, așa că avem nevoie de timp până la sfârșitul anului. Am avut uh, în vedere și acordurile în primă lectură și i-am invitat pe domnii Eichhout și Schwab, raportorii uh, de la comisie specializate. Dincolo de asta, avem o echipă de proiect Am uh, oferit sprijin grupurilor de lucru uh, care au legătură cu activitatea noastră. Am încercat să asanăm textul, am încercat să aducem la unison anumite expresii și mereu venim cu noi propuneri. Suntem uh, foarte stricți, ne limităm la lucrurile care, din punct de vedere politic, n-au o, uh, nu vin cu o schimbare substanțială. Sigur că venim și cu propuneri de conținut, dar acestea sunt marcate ca atare în așa fel încât să fie, să, să-și dea toată lumea seama despre ce este vorba. La grupul de lucru mergem pe următorul sistem. Abordăm uh, întrebările deschise uh, și ajungem la o înțelegere în așa fel încât să vedem încotro ne-am putea îndrepta cu o soluție, apoi echipa de proiect e rugată să lucreze pe conținut pentru a vedea în ce măsură există concordanță cu alte lucruri. Și apoi, la următoarea reuniune, venim cu o nouă formulare a textului și discutăm exact pe text. Până acum am uh, reușit să parcurgem o treime din regulamentul de procedură. La titlul 1 e vorba de membrii, forurile parlamentare și grupurile politice. Am prelucrat aceste părți și am ajuns la sfârșitul celui de-al doilea titlu cu legislație, buget, procedură bugetară și alte proceduri. V-am spus de la început că Raportul acesta este unul dificil, deoarece am o poziție ambivalentă. De la început ne-am dat seama că există diferite interese față de regulamentul de procedură în grupurile politice. În grupurile politice există discuții despre anumite probleme, vor mai apărea asemenea discuții mereu rog, uh, cer grupurilor reprezentate să se întoarcă la grupul lor pe anumite subiecte spinoase, în vederea organizării unei dezbateri. Nu intru în detalii, dar uh, pe anumite întrebări am observat că totuși nu existase o dezbatere la anumite grupuri politice. Cunosc uh, cel mai bine situația colegilor din Germania. Nu e niciun secret că eu sunt fumător și că la pauza de țigară am colțul meu de comunicare unde apar diferite naționalități, diferite grupuri politice și rezultă un, anumite lucruri. Deci e foarte clar că mai e necesar să se discute la grup. Noi uh, ne-am înțeles că nu vom face un secret din reuniunile noastre, dar nici uh, să existe o conferință de presă după fiecare reuniune a grupului nostru de lucru ca să rezulte tot felul de scandaluri fabricate. Lucrăm uh, pe principiul că nu există un acord până ce nu s-a convenit asupra tuturor aspectelor. Nu pot așadar decât să vă numesc acum care sunt lucrurile pe marginea cărora discutăm la ora actuală. La grupul de lucru, la, după cum spuneam, la grupul politic trebuie să îmbunătățim procesul. Deci suntem la titlul 1. De fapt, l-am cam terminat. Și în ceea ce privește imunitatea, mai sunt uh, chestiuni pendinte. De exemplu, cum au loc alegerile pentru anumite foruri parlamentare? Sunt vizate anumite competențe ale uh, președintelui, uh, biroului și chestorilor? Și cum se formează grupările politice, cu ce efect uh, juridic și în ce moment și cu ce efect juridic se dizolvă. am găsit anumite formulări în ceea ce privește reglementările foarte generale, legislative, dar, pe procedură, avem nevoie de avem nevoie să purtăm mai multe discuții, discuții pentru că există mai multe tipuri de raport. Și ce se întâmplă cu avizele, cum sunt ele prelucrate, cu ce viteză. toți am trecut prin asta. Ca la 12 și 15 să se treacă pe repede înainte un uh, vot, pentru că la ora 15 în aceeași zi uh, e parcurs uh, raportul Comisiei Competentă pe fond. Deci mm, acel aviz nu are nicio șansă să mai fie luat în considerare în raportul principal. La fel, ce se întâmplă cu cooperarea între comisiile parlamentare? Tocmai de aceea i-am implicat pe colegii Eichhout și Schwab pentru a vedea ce se întâmplă la nivelul negocierilor interinstituționale și în procedura legislativă. Pentru că avem trialogurile și acordurile în prima lectură. Cum poate primi Comisia competentă pe fond un mandat de deschidere a negocierilor? Și cum putem să avem transparență în aceste negocieri? Asta, bineînțeles, fără riscul de a pierde eficiența. ce se întâmplă și cu numărul uh, rapoartelor din proprie inițiativă. Vedeți prea bine cum stau lucrurile. La ultima, în ultima legislatură am avut foarte multe rapoarte INI, creând uh, impresia că uh, e perturbată legislația. Acum că comisia vine cu mai puține propuneri, rapoartele inii nu vor mai fi un factor perturbator. Deci, prima lectură rămâne la loc de cinste. Și există un punct unde nu am impresia că s-ar fi discutat eh, la grupuri. Pe viitor vom alege conferința președinților cu vot, uh, des, prin vot deschis. Nu vom exista acel vot secret. Sigur că vom cere vot prin apel nominal, vom putea cere asta. Și vă atrag atenția asupra unui alt element. În noul Parlament a devenit vizibil acest lucru, mai vizibil decât în vechiul Parlament. De ce? Primim prin poștă felicitări. Sunteți, uh, ce știu eu, la, ocupați locul 165 în rândul celor mai buni eurodeputați. Se calculează printr-o procedură cât ești de silitor. Deci, uh, câte intervenții ai comparativ cu cel care are cele mai multe intervenții. Câte amendamente ai depus în comparație cu cel care a depus cele mai multe amendamente. Câte întrebări cu solicitare răspuns oral către comisie în comparație cu cel care a avut, noi așa, cele mai multe întrebări depuse. Eu am fost uh, evaluat uh, puțin mai bine decât m-aș fi așteptat în această ierarhizare, dar apoi m-am documentat și am aflat că la plenară am un număr impresionant de intervenții. De fapt, n-am vorbit în această legislatură, dar am condus reuniunea. Și de fiecare dată când spun vă mulțumesc, doamnă Hübner, urmează domnul Corbett, se marchează ca fiind o intervenție, care contează la numărătoare. La fel și în rândul celorlalți vicepreședinți, la fel și la președinte. Și pentru că președintele nu este reprezentat la comisiile parlamentare, are locul 3 de la coadă. Iar un coleg de la grupul domnului Scholz care a fost îmbolnăvit are cel mai rău loc, este pe ultimul loc și nu se poate apăra nicicum. Dintr-o dată ne trezim din această visare și ne întrebăm, oare această abordare pe cantitate e corectă? Mulți spun că nu. Este prima involuție flagrantă pe care o putem uh, constata în urma exercițiului nostru de transparență. Și tocmai de aceea va trebui să discutăm despre asta. Ce fel de statistici oferă Parlamentul opiniei publice? Pentru că eu cred că este corect să se spună când ați vorbit. E corect să se inventarieze asta și e corect să spunem că putem să accesăm anumite intervenții, dar e oare corect ca Parlamentul să spună că pe această pagină sunt uh, 73 de intervenții ale eurodeputatului? Dacă devine important din punct de vedere științific, se găsește cineva care să numere, să facă numărătoarea, din proprie inițiativă dar eu nu cred că ar trebui să promovăm această abordare cu statistici oficiale. De ce mă refer în atâta detaliu uh, la acest lucru? Pentru că nu e vizată revizuirea normelor, regulamentului de procedură, dar avem foarte multe uh, involuții pentru că, fără a vrea să rănesc pe cineva, sunt colegi care preferă să facă statistică decât politică. Și de aceea, în ultimul parlament, am văzut am avut un număr debordant de explicații de vot. Din fericire, nu mai trebuie să fie totul tradus. Așa că, la un moment dat, fiind depășit de situație, am spus, puteți să depuneți explicația și în scris. În fostul Parlament am avut peste 70 de mii de declarații de vot. La fel prin copy-paste fără niciun fel de sens de multe ori, doar ca să conteze la numărătoare. Și în ceea ce privește întrebările către comisie, am avut uh, un număr impresionant. Și dacă în trecut întrebările erau de genul are comisia o vedere de ansamblu asupra ratei uh, mortalității infantile, acum se întreabă despre uh, rata mortalității infantile, o dată în Malta, o dată într-o altă țară și tot așa, până rezultă 28 de întrebări. Astfel încât a apărut o regulă, de care ne-am ocupat chiar astăzi, că un, per eurodeputat nu e voie să existe mai mult de 5 întrebări. Eu cred că dacă scoatem această abordare cantitativă din politica noastră de transparență, vom reuși să normalizăm aceste cifre foarte repede și eurodeputații care vin cu întrebări din motive adevărate, politice, nu vor mai fi limitați. Eu nu știu care va fi efectul, dar am discutat cu doamna McGuinness, care e responsabilă de uh, PR și am spus că avem nevoie urgent de aceste schimbări până pe 1 ianuarie, pentru ca Richard Corbett să poată prelua lucrările grupului nostru și să avem poate primele efecte statistice pentru a vedea mm, cu ce rezultat au venit aceste schimbări și dacă mai e nevoie de ceva pentru a normaliza munca în Parlamentul European. Sau dacă nu cumva se normalizează singure lucrurile fără a mai intra în regulamentul de procedură. Este un punct foarte important și din punct de vedere personal vă ofer garanții. Nu cunosc, nu există nimeni la grupul meu de lucru care în fiecare dimineață se trezește doar, la gândul de, doar cu gândul de a limita drepturile eurodeputaților. Ba din potrivă. Dar există câteva involuții, după cum vă spuneam, și aș vrea să trimitem către comisie întrebări mai puține, dar de mai, de mai mult bun simț și să ajungem Uh, la, în punctul în care să putem spune comisiei, dragilor, aveți mai puține întrebări din partea noastră, acum așteptăm niște răspunsuri de bun simț, pentru că în trecut au existat mult prea multe interpelări, așa că venea un răspuns pe repede înainte ca să poată fi trecut în revistă încă un subiect, lucru care nu este total de neînțeles în condițiile date. În a doua jumătate a anului noi vom continua aceste lucrări. Toată lumea este invitată să participe cu uh, întrebări, interpelări, să îi abordați pe membrii grupului de lucru la nevoie și nu uitați că grupul dumneavoastră politic este reprezentat. Așa că abordați uh, eurodeputatul în cauză. Noi avem nădejdea că la finele anului vom putea să includem în uh, activitatea Comisiei Parlamentare, tot ce am făcut noi. Va trebui să numim un raportor. Eu cred însă că e corect să îl lăsăm pe domnul Corbett să se ocupe de acest dosar, pentru că el are experiență în acest domeniu, e uh, expert în materie și am, s-a mai ocupat de dosare similare, așa că este uh, foarte potrivit. Urmând, bineînțeles, ca mai apoi să punem uh, în aplicare rezultatele, în așa fel încât în 2017 să fie totul în vigoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And... Mulțumim și noi. Îi dau cuvântul lui Richard Corbett. Thank you. I don't need to say much. I'd just like to... N-am multe de spus. Vreau să vă spun doar că domnul Viland a prezentat foarte bine situația, că este foarte capabil în ceea ce privește discuțiile pe care le conduce foarte bine și atmosfera de discuție în grupul de lucru este una foarte bună. Înainte să începem, existau temeri că s-ar putea exista o interacțiune complexă între grupurile mici, mari, între stânga, dreapta, între diversi deputați, dar spiritul discuțiilor este unul foarte constructiv. Încercăm să găsim soluții la probleme pentru ca Parlamentul să funcționeze mai bine în avantajul nostru al tuturor. Și sper că spiritul acesta va continua să se facă simțit. Când avem puncte de vedere divergente, pe anumite subiecte, majoritatea sunt tehnice, dar pe anumite aspecte există poziții divergente. Liniile de diviziune în Parlament nu se formează neapărat între grupuri, ci în cadrul grupurilor. Domnul Vinland ne-a dat un exemplu în acest sens dacă votul pentru a alege președintele comisiei ar trebui să fie vot secret sau vot deschis, vot public. Unii au spus, regula actuală spune că este vot secret uh, pentru a proteja Parlamentul de presiunea guvernelor care înainte alegeau președintele comisiei și doreau susținere din partea membrilor care reprezentau un parlament. De aceea am ales să fie votul secret. Acum, cu acest spițen candidat, cu acest nou sistem în care președintele comisiei uh, rezultă în urma alegerilor, se schimbă oare discuția? Pentru că până la urmă publicul a votat uh, în funcție de cine uh, sprijină pentru a fi președintele comisiei, pentru că dacă da, atunci au dreptul să vadă cum votează membrii. Există argumente și pro și contra, evident, însă interesant este că perspectivele membrilor depind mai degrabă de tradiția din țara pe care o reprezintă. Există țări în care Parlamentul alege primul ministru sau cancelarul sau care o fi rolul prin vot public și în alte țări este de neconceput. Nu, votul trebuie să fie secret. În primul grup uh, spune, da, este de neconceput să fie secret, publicul trebuie să vadă cum votați după ce vă ales. În alte țări spun, nu, nici vorbă, nu se poate să nu fie secret. Deci tradițiile diferă, însă, cum am spus, divergențele nu uh, se produc între grupuri, ci mai degrabă o chestiune culturală. Asta a fost mica mea contribuție la prezentarea excelentă făcută de domnul Viland. Mulțumesc, mai vrea cineva să intervină? Dacă nu vreau eu să spun ceva... Sort of ignoring you today, I don't know why. Nu știu de ce te tot ignor astăzi. George, te rog. Very briefly, um, first of all to thank... Uh... Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc lui Vilan și domnului Corbett pentru ceea ce fac. Vreau să mă refer la această clasificare a deputaților, care practic stă la bază problemei pe care o analizăm. Cred că ce se întâmplă în momentul de față nu este transparent. Pare a fi transparent, dar de fapt nici vorbă, pentru că îi împinge pe oameni într-o anumită direcție care nu prea are mare legătură cu activitatea Parlamentului, și anume să îi mulțumească ONG-uri, Vote Watch și altele, sau mass media din țara pe care o reprezintă, care um, să aibă astfel date statistice cu privire la ceea ce fac acestea. Adevărata activitate însă tinde să uh, iasă din uh, viziunea publicului datorită acestor statistici furnizate. E dificil, dar ar trebui să ne gândim, nu știu exact în ce formă, cum să transformăm acest sistem existent într-o mm, atitudine calitativă. Am văzut că sistemul evoluează cum evoluează, nu credem că se va supraîncărca. Ce am reținut au fost cele 70.000 de explicații de vot. Este absolut ridicol, nu se explică nimic până la urmă. Și îmi place ce mi-ați spus că ori de câte ori uh, spuneți ceva de genul aveți cuvântul, e, numi, e calculat ca intervenție șezi, de exemplu, e înregistrată ca o intervenție. Se numără și asta? Da, exact. Da, până la urmă ne facem singuri de râs. Vorbim de inflație a intervențiilor și e o problemă de care trebuie să ne ocupăm. Astăzi nu văd prea bine. Vă rog, domnul Schulz. Am ridicat târziu mâna, e adevărat, dar am ascultat intervenția domnului Schöpfling. E o chestiune de ordin politic până la urmă și în prima parte am discutat despre Regatul Unit și așa mai departe și asta sigur duce la, duce la explicații de vot și după părerea mea asta se întâmplă pentru a arăta cu claritate legătorilor mei sau mie și așa mai departe că nu am fost, n-am votat cu grupul sau cu majoritatea, ci am avut propria părere. Trebuie să fim foarte clari. Când lucrăm cu normele procedurale, începem să propunem, încercăm să propunem o structură de lucru a Parlamentului pentru a însoți procesul decizional al uh, Uniunii Europene. E o răspundere aceasta care trebuie să se regăsească în regulamentul de procedură și de aceea cred că uh, explicațiile nu trebuie neglijate, însă trebuie să vedem care este metoda. Dacă aceste explicații răspund doar nevoilor personale, naționale și așa mai departe și nu se referă la complexitatea problemei. Thank you. Anybody else would like to... Mai vrea cineva să intervină? Văd că nu. Prin urmare, spune doamna președinte, sunt destul de îngrijorată, fiindcă am înțeles că atunci când am hotărât cu privire la grupul de lucru, ne-am arătat clar că toate grupurile politice trebuie să fie reprezentate. Însă astăzi, când pregăteam votul pe interpretarea articolului 191 și 170, a devenit clar că comunicarea între membrii grupurilor politice care fac parte din grupul de lucru nu comunică bine cu grupurile și reprezentarii grupurilor, coordonatorilor au fost surprinși de această interpretare, ceea ce înseamnă că nu toți membrii grupului comunică bine cu grupul politic din cadrul comisiei. Nu mă refer la întregul grup politic. și s-ar putea ca la final să ne dăm seama că grupurile politice nu sunt mulțumite de propunerile pe care le primesc și să ne confruntăm cu probleme uh, și să ne trezim cu mii de amendamente. Și mă întreb dacă uh, Rainer, în cadrul grupului, ai putea discuta despre acest lucru pe scurt cu toți membrii, să le explici că datorită lor nu este doar să contribuie la raport, ci și să comunice ce se întâmplă acolo grupului lor, astfel încât la final să nu ne trezim surprinși, pentru că la plenară înțeleg că fiecare amendament trebuie să fie votat in, separat, individual. Și asta va fi cu adevărat o provocare. Trebuie să facem cât ne stă în putere în ceea ce privește comunicarea și implicarea celorlalți colegi pentru a sprijini ceea ce propunem noi. De exemplu, nu știu dacă putem face mai multe acum, de exemplu, comunicarea cu comitetul, cu alți oameni, cu alți oameni din Parlament, Pe chestiuni care justifică acest lucru să transmitem mesajul astfel încât la final să nu ne trezim la prin surprindere de opoziție la ce propunem noi. Da, nu pare atrăgător acum să facem așa ceva, dar la sfârșit va fi destul de util, se va fi dovedit destul de util pentru noi toți. pentru a vedea cum putem uh, reduce riscul să ne trezim la sfârșit că ni se respinge propunerea. Uh, Mulțumesc. Într-adevăr, este foarte important acest aspect. Eu uh, văd în propria facțiune ce se întâmplă și sunt chestiuni care uh, sunt uh, apar mai jos pe ordinea de zi, sunt devansate și nu mai avem timp de ele. Uh, am să vorbesc despre acest lucru la conferința președinților și fiecare poate în propriul grup de lucru, în propria facțiune, să facă același lucru. Deci există opțiuni, există ocazii. Important este ca atunci când documentul este pe masă să fiecare să-și exprime votul. Tocmai asta ă, spuneam că nu trebuie neapărat să facem o mare declarație de presă despre ce muncim noi aici, dar mai înainte ne întrebam dacă nu am putea să avem uh, un grup coprezidat și să fie doi raportori, deci să existe și un coraportor. Și atunci putem să punem la punct un pachet. Și să, dacă e pe așa, eu pot să mă spăl pe mâini și las pe colegul Corbet să poarte toată răspunderea uh, E un punct important să apară a, acest element nu ca notă de subsol în, în regulamentul de procedură. I have uh, twice before, a long time ago. Am încercat cu ceva timp în urmă când am fost raportor pentru abordarea generală a regulamentului de procedură, fără să avem un grup de lucru oficial, să facă același lucru. Și evident că n-ai cum să eviți să dai și de subiecte pe care nu se va ajunge la consens. Însă, având în vedere ce am făcut până acum, marea majoritate a activității se va bucura de sprijin consensual, pentru că o să propunem niște modificări foarte practice. Eliminăm uh, anormalitățile din articole. Deci cred că acolo vom avea consens. Dar sigur că o să existe și subiecte pe care nu o să ajungem la un consens. Poate cel pe care l-am menționat eu. O să fie puncte de vedere diferite. Și votul în plenară va fi cel care va hotărâ. Să nu uităm că trebuie să schimbăm regulile și pentru asta avem nevoie de un prag de majoritate foarte ridicat. Trebuie să ajungi la niște acorduri destul de largi pentru a schimba articolele de procedură. Dacă nu mai sunt și alte întrebări, vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Uh, no, don't leave. It's not the last point on the agenda. Sigur, nu plecăm, este, nu este ultimul punct de pe ordinea de zi. Vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut în grupul de lucru. Vreau să vă spun ce au hotărât coordonatorii acum. Au hotărât că PPE-ul va lua raportul de implementare privind relațiile între Comisie și Parlamentele Naționale. Paul Rangel se va ocupa ca raportor, probabil, ECR și domnul Iazdovski avizul privind raportul jurii pentru subsidiaritate și proporționalitate. Este un raport al Comisiei 2014. Am hotărât de asemenea să nu continuăm moțiunea de rezoluție privind abandonarea raportului celor cinci președinți și ECI, de care ne vom ocupa în raportul lui George Shepflin. În ceea ce privește misiunile, am hotărât că misiunea în London va avea loc pe 16-17 noiembrie. La Atena am hotărât să amânăm pentru că se suprapunea cu misiunea la Washington, care este confirmată. O tărere cu privire la Atena și datele se vor stabili la următoarea reuniune a coordonatorilor, care au fost de acord și cu calendarul reuniunilor AFCO pentru 2016. Dacă nu se opune nimeni acestor hotărâri, considerăm că sunt sprijinite de întreaga comisie. De asemenea, vreau să vă spun că următoarea reuniune va avea loc luni, 21 septembrie, după amiaza și marți, 22 septembrie, dimineața. Cam atât, mulțumesc. Acum am încheiat reuniunea.